friends, you are warmly welcome. Dragi prieteni, vă urez un călduros bun venit la ziua noastră cu Eurofound. În calitate de vicepreședinte a Comisiei pentru Ocupare, am deosebită plăcere de a vă saluta și de a vă spune că Parlamentul European are relații foarte strânse cu Eurofound. Pentru că primim foarte multe cifre și fapte de la Eurofound pe care le putem aplica în munca noastră politică. De aceea ne bucurăm foarte mult să deschidem programul interesant de astăzi. Desigur, ne interesează și ce se întâmplă în afara acestei clădiri și în afara Europei. Unii dintre noi au fost foarte uimiți după alegerile din Statele Unite. După acest rezultat, fără precedent din SUA, am ajuns la o concluzie mai puțin surprinzătoare, probabil, dar importantă. Considerăm că instituțiile democratice trebuie să le dovedească cetățenilor într-un mod clar și ușor de măsurat că le pot ameliora viețile de zi cu zi, prin politică. Și asta, acesta și este obiectivul uh, discuției noastre de astăzi. Trebuie să ne gândim la realitatea vieților oamenilor muncii. Acesta este fundalul reuniunii noastre. Dorim să luăm măsuri care să-i ajute pe oamenii care muncesc zi de zi. Și mă bucur foarte mult să văd că multe persoane au uh, ales să vină alături de noi în această dimineață. Vom continua până după amiaza târziu, dar uh, înainte de toate vom începe cu prezentarea introductivă a domnului Juan Menendez Valdez, directorul Eurofound. Vă mulțumesc foarte mult, mă bucur să vă pot ura tuturor bun venit la această conferință. Sunt foarte recunoscător Parlamentului European și în special Comisiei de Ocupare și Afaceri Sociale pentru organizarea acestui uh, eveniment important. Vreau să mulțumesc în special uh, domnului președinte care nu a putut fi aici, uh, dar care a contribuit foarte mult la pregătirea acestor două zile, acestei zi, mă scuzați, de lucru. Și de asemenea mulțumesc tuturor pentru participare. Titlul reuniunii noastre, Schimbarea condițiilor de lucru în Europa, este uh, subiectul principal pe care dorim să îl uh, discutăm astăzi. Și subtitlul este uh, A obține condiții de muncă mai bune. Sigur că nu e nimic nou aici, ameliorarea condițiilor uh, de lucru este un cel central pentru Uniunea Europeană încă de la crearea acesteia, de la crearea comunităților europene. Articolul 151 din tratat uh, prevede ameliorarea condițiilor de lucru și, de asemenea, ocuparea durabilă. Ameliorarea condițiilor de lucru reprezintă partea centrală a politicii de muncă a Uniunii Europene și asta ne dorim și noi. Aceste obiective nu sunt noi. Cu toate acestea, acestea nu înseamnă că sunt uh, mai puțin valabile astăzi decât la început. Din potrivă, date fiind uh, evoluțiile din ultimul deceniu, astăzi aceste obiective sunt mult mai relevante decât uh, cu mulți ani în urmă. Știm că am trecut printr-o criză recentă în Europa, care a început uh, ca o criză financiară și apoi a continuat ca criză economică, criză socială care a dus uh, până la urmă la scăderea nivelului de încredere în instituții și la scăderea susținerii față de proiectul de integrare europeană. Locurile de muncă sunt importante și avem vești bune. Ocuparea uh, și-a revenit, ajungând aproape la nivelurile dinainte de criză, însă nu uh, în toate statele membre. Situația este foarte variată. Și ce contează este și calitatea acestor locuri de muncă. Nu contează doar locurile de muncă, ci și calitatea lor, bunăstarea lucrătorilor. Condițiile de muncă bune au un impact asupra vieții cotidiene a sute de milioane de lucrători din Europa. Pentru că ce se întâmplă la muncă nu dispare la sfârșitul zilei de lucru. Consecințele au un impact asupra vieții lucrătorilor în continuare. De asemenea, dacă ne dorim ca europenii să lucreze mai mult, dat fiindcă societatea îmbătrânește, sunt cu atât mai importante condițiile de lucru. Dacă vrem să lucrăm mai mult, trebuie să lucrăm mai bine. Vestea bună este că acum știm că nu trebuie să dăm la schimb calitatea locurilor de muncă pentru a obține competitivitate calitatea locurilor de muncă poate să sporească potențialul forței de muncă, poate să influențeze situația lucrătorilor, capitalul uman, creativitatea, inovarea lucrătorilor, tot atâția factori care ameliorează productivitatea și competitivitatea. Vestea proastă este că atunci când ne, când ne uităm la date, când ne uităm la datele referitoare la calitatea locurilor de muncă din Europa, vedem că 20% dintre lucrători declară că au locuri de muncă de calitate proastă. Și asta înseamnă, 20% înseamnă 40 de milioane de persoane. Ceea ce înseamnă aproape cât uh, populația activă din țara mea, Spania. Eurofound dorește să ofere date care să contribuie la uh, dezvoltarea de politici de muncă mai bune, având ca scop final ameliorarea condițiilor de muncă. Conferința de astăzi are obiectivul de a prezenta raportul nostru, al șaselea, pe această temă, care e foarte important și ne permite să ne îndeplinim mandatul ca să vă ajutăm pe dumneavoastră să faceți politici mai bune. Astfel, se vor putea ameliora condițiile de muncă în Europa și în afara ei. Raportul este utilizat de uh, Parlament, dar și de Consiliul Uniunii Europene, de Comisia Europeană și mai mult de atât uh, chiar și de OCDE și de OIM. Raportul nostru oferă date relevante pentru multe teme discutate aici în Parlament și în celelalte instituții. De exemplu, cadrul strategic privind uh, sănătatea și siguranța la locul de muncă, echilibrul între viața personală și viața privată, un subiect important pentru Parlament. De asemenea, pentru discuțiile europene privind pilonul drepturilor sociale, uh, susținut de președintele Juncker. S-a început uh, punerea în aplicare uh, a prevederilor privind Eurofound acum 25 de ani și Anchetele noastre s-au schimbat foarte mult în această perioadă. La început um, aveam cam 30 de întrebări de pus, axate pe sănătatea și siguranță. În 2015 am uh, adresat peste 100 de întrebări în sondajul nostru, cât mai precise posibil, ca să ajungem la o descriere cât mai precisă a uh, vieții de muncă și uh, portretul uh, obținut se bazează chiar pe contribuția muncitorilor, lucrătorilor. Peste 40.000, 44.000 de lucrători au uh, participat la ancheta noastră în într-un mod care ne-a permis să obținem informații foarte bogate și să înțelegem mai bine situația. al șaselea sondaj european privind condițiile uh, de lucru nu prezintă o imagine în schimbare sau în schimbare rapidă. Lucrătorul tipic mediu european este de sex masculin, de vârstă mijlocie, angajat uh, cu normă întreagă, și lucrează, lucrează mult și lucrează în principal în IMM-uri. În principiu, lucrătorii sunt mulțumiți de munca lor, se simt recunoscuți de colegi și de superiori. Pe de altă parte, însă, mulți dintre ei muncesc uh, intens sunt expuși uh, la, chiar la pericole fizice și unii dintre ei sunt expuși la comportamente sociale negative, ceea ce le poate influența negativ satisfacția la locul de muncă. Mai important, vorbind despre uh, medii, constatăm diferențe foarte mari între statele membre UE. De fapt, uh, am făcut sondajul în 35 de state din Europa și constatăm diferențe și inegalități bazate pe gen, bazate pe ocupație, pe sector, pe vârstă și e foarte important să înțelegem toate aceste lucruri ca să identificăm toate chestiunile esențiale. Cel de-al șaselea sondaj european privind condițiile de lucru arată un nivel foarte mare, poate cel mai mare, de uh, diversitate și eterogeneitate pe piața de muncă. Uh, lumea se schimbă și lumea muncii se schimbă și ea. Devine tot mai complexă. Și aș dori să vă dau doar două exemple. Uh, lucrătorii independenți sunt persoane care nu-și mai cunosc nici ele bine statutul. 13% din lucrătorii independenți au doar câte un client direct și nu au autoritatea de a angaja personal sau de a lua decizii relevante. Doar 1% din lucrătorii din Uniunea Europeană uh, pot lua decizii relevante, este o proporție foarte mică. Ca să mai uh, folosesc un concept uh, important, locul de muncă fizic nu mai este atât de uh, stabil ca înainte. 11% dintre lucrători folosesc uh, tehnologiile informației și comunicării pentru a lucra de acasă sau din altă parte, 3 sferturi la sută din timp de mai multe ori de, pe săptămână. trei sferturi din timp de mai multe ori pe săptămână. Condițiile lor de lucru sunt diferite de ale lucrătorilor uh, tradiționali. Ceea ce ameliorează flexibilitatea muncii, însă înrăutățește echilibrul dintre viața privată și viața profesională. Acestea sunt doar câteva exemple din multiplele exemple care ilustrează mediul de lucru în continuă schimbare, care nu reiese din cifrele uh, generale. Decidenții din instituțiile europene, de la nivel național, partenerii sociali, diferitele organizații, au nevoie de probe care să țină cont de uh, importanța calității locurilor de muncă și legătura calității muncii cu uh, calitatea vieții și performanța lucrătorilor până la urmă. La conferința de astăzi vă vom prezenta rezultatele unei prime analize cuprinzătoare a uh, acestui sondaj. Acum câteva luni s-au prezentat primele concluzii, iar acum aveți în față o analiză cuprinzătoare a datelor. Pentru a completa aceste cifre și analize, v-am invitat pe dumneavoastră, actori importanți din domeniu, la aceste uh, grupuri de experți ca să putem discuta despre calitatea muncii și diferitele domenii de intervenție. Vom începe cu, un prim, cu o primă prezentare, mă scuzați, a colegei mele Agnès parent care va sublinia diferitele aspecte ale calității muncii, va prezenta tendințe și ne va arăta care este profilul uh, locurilor de muncă în Uniunea Europeană pe baza calității. Se va vorbi despre evoluția calității locurilor de muncă și în uh, al doilea panel vom discuta despre factorii care pot să facă munca sustenabilă, uh, elemente care țin cont de schimbările care afectează pe indivizi, care le afectează cariera și vom pune accentul pe echilibrul dintre viața privată și viața profesională. În a treia sesiune, în această după-amiază, vom extinde sfera de aplicare și ne vom gândi nu doar la Europa, ci la nivelul global că calitatea muncii contează pentru lucrătorii din lumea întreagă, nu doar pentru cei din Europa, și este relevantă într-o lume tot mai globalizată și competitivă, pentru că dorim să fim competitivi într-o lume globalizată și dorim condiții de lucru adecvate pentru lucrători. Și trebuie să ne gândim dacă avem suficiente informații, dacă avem suficiente standarde și uh, unități de măsură și vom discuta toate acestea în a treia parte a reuniunii noastre. Avem o ordine de zi foarte plină, ceea ce arată cât de mari sunt provocările cu care ne confruntăm și cât de importante. Este foarte important pentru competitivitatea europeană ca lucrătorii să uh, desfășoară o muncă de calitate și de asemenea e important să ne dăm seama că locurile de muncă proaste îi fac pe oameni să-și piardă încrederea. Și în același fel, locuri de muncă de calitate le pot reda încrederea. Sper ca prin conferința noastră să găsim o soluție și să ne aducem contribuția la ameliorarea situației. Și acum vă invit alături de mine ca să ne prezentați concluziile dumneavoastră. Intervenție fără microfon. Bună dimineața tuturor! Întrebarea pe care ne-a adresat-o președinta la începutul ședinței a fost cum putem îmbunătăți viața oamenilor. Ei bine, în primul rând, prin condițiile de muncă. Așa, calitatea vieții oamenilor se poate îmbunătăți. Mă bucur să vă pot uh, prezenta rezultatele celui de-al șaselea studiu în privința condițiilor de muncă. Este cel mai amplu studiu de până acum, uh, prin număr, numărul uh, țărilor implicate, statele membre plus Elveția și Norvegia. De asemenea, și numărul interviurilor desfășurate este foarte mare. Mulțumesc Belgiei, Spaniei și Sloveniei, care ne-au uh, care folosesc uh, datele din acest studiu și la nivel național și, de asemenea, acest studiu este cel mai mare din punct de vedere al studiilor comparative de, din domeniul muncii. Este un uh, studiu extrem de amplu din punct de vedere al informațiilor. Voi încerca să vă mm, prezint situația condițiilor de muncă din Europa, concentrându-ne pe calitatea locurilor de muncă. De ce? Ei bine, în primul, din cinci motive. În primul rând, articolul 151 din Tratatul de, un, uh, de Funcționare al Uniunii Europene stabilește îmbunătățirea, scopul de îmbunătățire al uh, condițiilor de muncă. În al doilea rând, Dovezile sunt ample în ceea ce privește legătura dintre condițiile de muncă, uh, creșterea ratei ocupării și uh, creșterea duratei de muncă. Al treilea motiv este că dovezile sunt numeroase la nivel local, cum că uh, condițiile de muncă îmbunătățesc și sănătatea, bunăstarea și viața în general. Iar datele din acest studiu confirmă întru totul acest fapt. În al, cin- în al patrulea rând, astfel se ating și alte obiective europene, cum ar fi egalitatea de gen. În fine, ultimul motiv este că, având în vedere că ne confruntăm cu din ce în ce mai multe schimbări, trebuie să avem și un fel de far, dacă vreți, care să ne orienteze. Iar condițiile de muncă și calitatea acestora pot uh, fi, deci, lumina călăuzitoare. Și uh, iată, am testat aceste postulate care de altfel se dovedesc în uh, studiul de față. Se confirmă așadar că calitatea condițiilor de muncă are mai multe dimensiuni. Încercăm să vă arătăm în cele ce urmează că nu este vorba despre o sintagmă abstractă, ci uh, palpabilă, concretă și îmbracă diferite forme în funcție de ocupație, de gen și așa mai departe. Este foarte important să Trecem de la conceptul abstract la conceptul uh, tangibil. Avem șapte indici, am folosit șapte indici și mulțumesc uh, echipei care ne-a ajutat pe parcurs, pentru că fiecare dintre acești indici se asociază cu o mai bună experiență de muncă în toate dimensiunile. au progresat acești indici. Puteți să vedeți dacă aceștia sunt, aliniați, sunt uh, pe măsura investițiilor făcute și dacă sunt suficienți. Da, progrese s-au înregistrat, însă în aceeași măsură și diversitatea a sporit, așadar trebuie să luăm în calcul toate aceste chestiuni. În fine, am încercat să avem informații sintetizate în privința Uh, legăturii cu uh, condițiile de muncă. Avem cinci mari grupuri de, uh, grupuri de muncă. Deci, iată, gradul de polarizare este unul mare, iar modul în care vom ști să răspundem la acest lucru ne va ajuta să ne adaptăm în um, construirea politicilor de viitor din domeniu. Înainte de a vă prezenta cel, cel, cei șapte indici, permiteți-mi să fac două observații. Două elemente cheie pentru uh, determinarea calității locurilor de muncă sunt segregarea pe gen, în primul rând. Precum știm, aceasta îmbracă multe forme, iar conform datelor noastre, situația s-a îmbunătățit totuși în ultima vreme, Uh, tinerii bărbați uh, au început să um, lucreze puțin mai mult neplătit, dar femeile rămân totuși campioane, din păcate, în domeniu. Există ceva mai mulți directori femei, deci iată, plafonul de sticlă s-a mai ridicat puțin, însă 33% din uh, angajați au ca șef o femeie, deci iată, ponderea totuși rămâne destul de mică. Mixitatea rămâne mai degrabă o excepție decât o regulă, doar 21% dintre locurile de muncă sunt mixte din acest punct de vedere, iar acest uh, indicator este foarte important pentru stabilirea calității locurilor de muncă. De asemenea, este importantă reprezentarea lucrătorilor sfera și dimensiunea acestei reprezentări eh, variază foarte mult de la un stat membru la altul. Iar acest lucru are și un eh, impact asupra negocierilor în privința muncii. Cum eh, și ce vizează aceste negocieri? Conform datelor noastre, reprezentarea lucrătorilor este un motor foarte important pentru o mai bună calitate a locurilor de muncă. În ceea ce privește indicii de calitatea locurilor de muncă, aș vrea să vă spun înainte de toate că indicatorii noștri încearcă, pe baza tuturor informațiilor disponibile, să se concentreze pe locul de muncă. De ce facem acest lucru? Ei bine, pentru că uh, acolo se stabilește un contract între o persoană și o întreprindere și este un domeniu reglementat. Deci există o legitimitate pentru intervenția noastră în acest domeniu. Cea de-a doua informație importantă este că, oricum, studiile sunt foarte numeroase în acest domeniu și pe baza informațiilor încercăm să vedem ce contează mai mult și mai mult în ceea ce privește un loc de muncă de calitate. Avem uh, informații din studiile epidemiologice, spre exemplu, care arată că care subliniază impactul negativ sau pozitiv uh, asupra uh, vieții, uh, impactul locului de muncă. Uh, Fiecare indice în parte, și le veți avea pe toate sub ochi, poate fi o, un cuvânt abstract, însă în spatele fiecărui indice se ascund uh, mai mult de 13 indicatori. De ce? E bine, pentru că uh, locurile de muncă sunt diferite de la aproape de la om la om și încă o dată trebuie să coborâm de la nivelul abstract la nivelul concret, real. Apoi, informația. Cu cât uh, indicele privind uh, calitatea locurilor de muncă este mai mare, cu atât mai bine, cu atât mai... Dar uh, există o excepție în ceea ce privește intensitatea care um, inversează acest raport. Cea de-a patra informație este că uh, unii dintre indicatorii nu pot fi decât pozitivi, alții pot fi atât pozitiv cât și negativ, deci mm, valorile nu pot fi neapărat comparabile. Deci uh, luați fiecare indice în parte uh, și nu comparați indicii între ei. Precum spuneam, avem șapte mari indici care se schimbă în permanență. Iar conform datelor noastre, reiese clar că... Da, vă rog să puneți următorul diapozitiv. Are patru dimensiuni și reiese că, în medie, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește aptitudinile și discreția Uh, din ce în ce mai mulți lucrează, oameni lucrează pe calculator, de asemenea uh, cerințele cognitive, nevoia de cerințe cognitive a crescut din ce în ce mai mult, iar uh, formarea pusă la dispoziția oamenilor a crescut. Și în ceea ce privește intensitatea muncii, lucrurile s-au îmbunătățit și acest lucru se datorează reducerii programului de muncă. În ceea ce privește mediul de muncă, s-a înregistrat un domeniu de progres în ultimii 10 ani, iar acest lucru este valabil mai ales pentru bărbați și pentru femei situația nu s-a schimbat. Schimbările se datorează mai multor motive, câteodată din cauza schimbării structurii ocupaționale sau din cauza îmbunătățirii condițiilor de muncă în general. Conform datelor noastre, reiese că și criza a dus la o schimbă a structurii ocupaționale. Cel de-al patrulea indicator eh, vizează intensitatea muncii care a scăzut din 2005, deci iată o veste bună, dar a crescut din nou începând cu 2010. Asta e o veste mai, ceva mai proastă. Dacă e să priviți schimbările care au survenit în acest domeniu, veți constata că inegalitățile au crescut. Deci, media s-a schimbat foarte mult în decursul anilor în acest domeniu. În ceea ce privește salariile, noi nu ne folosim de indicele salariului echitabil, ci de indicele salariului propriu-zis. Deci pentru a se îmbunătăți indicele privind um, calitatea muncii, am încercat să folosim date obiective. Informația uh, uh, cum, uh, în ceea ce privește sentimentul pe care îl are persoana în privința uh, Uh, salariului său, dacă acesta este sau nu pe măsura activității și aptitudinilor sale, nu a fost luat în seamă. În ceea ce privește mediul fizic, datele în acest domeniu mm, datează din, au început de fapt din 1991 să fie strânse. Este vorba despre ridicarea sau mișcarea persoanelor, manipularea de materiale infecțioase, de substanțe chimice. În ceea ce privește indicatorul privind intensitatea muncii, um, acesta este unul dintre preferatele noastre. Ei bine, trebuie să știți că intensitatea muncii are loc atunci când um, lucrăm mai rapid mai, uh, când uh, munca este mai densă, când pauzele sunt mai puține, atunci când ne confruntăm cu uh, diferite elemente care stabilesc ritmul muncii, uh, ce fac mai uh, întâi, mai, ce mai urgent, ce este mai important, deci marja de manevră pe care ne o acordăm în câmpul muncii. Este, Um, și uh, aspectul emoțional al muncii, un uh, aspect invizibil de altfel, este totuși foarte important. Uh, în ceea ce privește repartizarea um, intensității muncii per ocupații, vedem că cei care lucrez în uzine au nivelul de cerințe cel mai mare. um, noi, profesioniștii și cei din domeniul administrativ, avem de-a face cu o paletă destul de mare de astfel de impacte. În ceea ce privește calitatea programului de muncă, trebuie știut că programul de lucru a scăzut uh, în general în Europa, e vorba despre o tendință pe termen lung, însă a sporit uh, munca duminica, um, subiect care a fost dezbătut de mai multe ori în Parlamentul European, apoi faptul că lucrătorii încep să lucreze și în timpul liber. 22% dintre lucrători spun că lucrează și în timpul, licur, și în timpul liber. Uh, și, de asemenea, uh, munca um, pe termen scurt. 12% dintre lucrători au de-a face cu acest fenomen. Se... Mm, flexibilitatea la locul de muncă s-a tot negociat în ultima vreme și a avut destul de mult de câștigat. Mediul social este de al cin- cel de-al cincilea indicator. Aici avem și elemente pozitive, precum ar fi sprijin social din partea colegilor și conducerii, Uh, calitățile de management, cu alte cuvinte, în ce măsură ne ajută și ne respectă șefii noștri, dar uh, avem și indicatori negativi. Iată ceea ce noi numim um, comportamentul social agresiv violența la locul de muncă este raportată de 15% dintre lucrători și uh, îmbracă mai multe forme. Violența la muncă este raportată mai ales în domeniul sănătății, administrației publice și transporturilor. E vorba despre un uh, subiect uh, binecunoscut la nivel european și s-au lansat mai multe inițiative de dialog social în această privință. conform datelor noastre, s-au, înrăută, s-au îmbunătățit lucrurile în ceea ce privește aptitudinile și discreția de-a lungul timpului, însă permiteți-mi să subliniez faptul că rămân ă, că totuși 10% din lucrători, deci 21 de milioane de persoane, au cerut formare, însă nu au obținut-o. Cursurile de formare sunt uh, puse la, mai ales la dispoziția lucrătorilor cei mai uh, formați și durata unui curs de formare de cele mai multe ori este destul de scurtă. S-a subliniat, deci, în uh, politica politicile în domeniu de pe vremea lui Jacques Delors acest lucru, însă marja de îmbunătățire este încă mare în acest domeniu. Următorul indicator, perspective. Este vorba despre perspective de carieră. Poate ar trebui subliniate trei lucruri aici. În primul rând, atunci când îi întrebăm pe respondenți dacă sunt uh, lucrători independenți sau angajați, 1% răspund nu știu. A trebuit așadar să revizuim chestionarul nostru în așa fel încât să putem obține un răspuns uh, clar și la această întrebare. E un element important. În al doilea rând, dacă luați categoria lucrătorilor independenți, fără angajați, veți constata că s-au constatat îmbunătățiri. Pe de o parte avem pe lucrătorii independenți. Uh, fără angajați. Uh, e un statut uh, aparte în unele țări, iar pe, la, cealaltă, la celălalt capăt al spectrului avem pe lucrătorii independenți fără angajați, care lucrează puțin cu, și au câștiguri reduse este o categorie pe care probabil va trebui să o tratăm în mod separat. Aici, la acest indice, concluzia este că locul de muncă perfect nu există Putem căuta o nouă slujbă, dar putem și să încercăm să ne o îmbunătățim pe cea care o avem, pentru că întotdeauna există uh, o marjă de îmbunătățire la fiecare loc de muncă în parte. Aici puteți vedea că dacă îmbunătățim calitatea locurilor de muncă și de altfel aici este un rezultat uh, destul de surprinzător al anchetei, atunci Deci dacă îmbunătățim calitatea locului de muncă, atunci vom obține și o mai bună experiență la locul de muncă și a vieții profesionale în general. Cum se explică acest lucru? Ei bine, din mai multe uh, motive. O mai bun, un mai bun loc de muncă înseamnă fericire mai multă, înseamnă sănătate, deci mai puțin absenteism. Uh, faptul că oamenii simt că are sens ceea ce fac uh, la muncă uh, din punct de vedere financiar, o scot mai bine la capăt, activitatea este mai durabilă și echilibrul dintre viața profesională și cea privată este mai mare. Deci, iată, impactul asupra societăților noastre poate fi unul mare și foarte bun. Deci e vorba despre un instrument de politică ce nu trebuie nici de cum trecut cu vederea. În fine, v-am tot vorbit despre indici, despre cât de buni sunt aceștia, dar haideți să vedem care este situația calității de muncă, calității locurilor de muncă în Europa. Am încercat, mă rog, am folosit statistici uh, și analize statistice pentru a um, și am făcut diferite categorii. Există cinci grupuri de locuri de muncă în Europa, în mare, fiecare cu profil, cu alt profil în ceea ce privește calitatea muncii. Uh, prima categorie are puncte pozitive la toate mm, domeniile, mai puțin la intensitatea muncii. 22% dintre, grupuri, dintre mm, locurile de muncă se află în, aceeași, în această categorie. Cel de-al doilea grup, care merge bine, are tot așa note bune Însă, în ceea ce privește um, competențele și discreția, precum și uh, câștigurile, sunt uh, mai mici. Uh, în um, ceea ce privește cea de-a treia categorie um, de locuri de muncă active din punct de vedere manual, reprezintă 22% dintre locurile de muncă și aspectele pozitive se regăsesc mai ales în mediul uh, social, perspective și câștiguri. Um, cea de-a patra categorie este cea sub presiune, mai ales din cauza câștigurilor și perspectivelor, dar în ceea ce privește mediul uh, social, uh, intensitatea muncii și uh, Um, perioada de muncă sunt uh, cu note negative. Cea de-a cincea categorie este cea de slabă calitate. E vorba despre 19% dintre locurile de muncă, iar notele sunt negative la toate uh, domeniile. Aici uh, puteți vedea, deci ca să fie clar, albastru este pozitiv, portocaliu este negativ. Albastru precum culoarea Europei. E vorba despre mm, sentimentul de satisfacție la locul de muncă, echilibru între viața privată și viața profesională, câștiguri, uh, perspective și așa mai departe. În um, categoria a treia um, lucrurile stau destul de bine, mai puțin la perspective. Aceste informații sunt importante pentru că, conform politicilor uh, din domeniu, impactul va fi diferită asupra diferitelor uh, grupuri de persoane și de locuri de muncă. Și e posibil ca și celelalte obiective, precum ar fi competitivitatea și implicarea, să fie afectate. În încheiere, pe scurt, să ne reamintim că ocupația și genul uh, joacă un rol important în calitatea locului de muncă politicile naționale și practicile naționale pot marca o diferență și avem de învățat lucruri uh, unii de la ceilalți. Calitatea locurilor de muncă este un instrument care, împreună cu experiența la locuri de muncă, sunt importante. Putem vorbi despre cauzalitate și așa mai departe, dar Ideea este să intrăm într-un cerc virtuos. E foarte important ca la nivel european să vedem cum putem ajunge la acest compromis pozitiv în care toată lumea să aibă de câștigat. Este vorba mai mult decât uh, beneficii pentru persoane, pentru indivizi. Întreaga societate are de câștigat profilurile diferite cer politici diferite. Deci în funcție de ce de hotărârile pe care le luăm și impactul va fi diferit. Încercăm să folosim aceste informații pentru a anticipa uh, îmbunătățirea vieții la munca oamenilor reprezentarea lucrătorilor, precum am spus mai devreme, este un uh, motor foarte important pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. În fine, considerăm că este important să se continue monitorizarea calității locurilor de muncă în Europa și în lume. Se vorbește mult despre digitalizare și globalizare. Ori a avea astfel de instrumente de politică ne va ajuta să progresăm din punctul nostru de vedere al cercetătorilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you for all those... Mulțumim foarte mult pentru toate aceste cifre și fapte. După cum uh, am spus uh, de la început, Eurofound este, un pionier în măsuri de uh, în măsurarea calității locurilor de muncă. În urmă cu 25 de ani uh, s-a lansat primul astfel de studiu care mai apoi a crescut în amploare, a evoluat și suntem foarte recunoscători pentru că ascultăm reacții din partea a 44.000 de uh, persoane chestionate și fiecare dintre aceste persoane uh, a uh, petrecut 45 de minute spunându-ne cum este viața lor la locul de muncă. Și cu aceasta ajung la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Invite the European social partners. Acum dorim să invităm partenerii sociali de la nivel european să ni se alăture și să își prezinte viziunea asupra modului în care se poate îmbunătăți calitatea Uh, locurilor de muncă și a motivelor pentru care această calitate este atât de importantă. Domnul Vizentini, doamna Hornung Draus, domnul Foden, domnul Roland și domnul Pirinski sunt rugați să mi se alăture la podium. Michel Servoz uh, nu este prezent, uh, poate că nu va ajunge, no one that is replacing Mr. Servos? Există cineva care îl înlocuiește pe domnul Servos? În regulă, vom vedea dacă va reuși să ajungă. Mă bucur că toți ceilalți sunt prezenți și vom uh, merge Vom trece direct uh, la conținut. De la bun început a fost clar că munca pe care o face Eurofound și pe care o facem noi în Parlament pe aceste subiecte este legată zilnic și în mod foarte puternic de partenerii sociali. Iar cunoașterea lor, experiența lor, poate participa la o dezbatere îndelungată pe care și noi o avem aici. The session one on uh, job quality. Mm, we have labeled this part of, of Această parte a reuniunii noastre a, a fost denumită um, calitatea locurilor de muncă, provocări și oportunități. Speram ca domnul Servos să facă o introducere aici, dar vom trece direct la cei care sunt prezenți. Și voi începe cu domnul Vizentini, secretar general la ETUC. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much for the... Mulțumesc și mulțumesc foarte mult pentru invitație. A fost foarte interesant să ascult prezentarea raportului uh, dumneavoastră care merge în direcția propriilor noastre analize, chiar dacă acestea sunt uh, de multe ori poate mai pesimiste, pentru că noi suntem mai uh, prezenți la, pe teren, având în vedere că avem și afiliați la nivel național. Ce putem vedea în general în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă? În primul rând, o deteriorare a calității locurilor de muncă în special din două motive. În primul rând, criza economică, pe care deocamdată nu am uh, depășit-o și aceasta a dus cu sine o serie întreagă de efecte negative asupra uh, condițiilor de muncă ale lucrătorilor și asupra vieților. Apoi, unele dintre reformele structurale uh, Uh, puse uh, în aplicare uh, au avut și ele efecte. Dacă ar fi să fim mai preciși, ar trebui să parcurgem cel puțin câțiva din cei șapte indicatori pe care i-ați menționat în raportul dumneavoastră pentru a vedea ce am putut vedea noi în realitate și mai ales pentru a vedea ce putem face pentru a depăși efecte uh, negative ce au survenit. În primul rând, perspective. Este vorba de statutul um, lucrătorului, um, statutul pe care îl are o persoană angajată, are de a face cu perspective de carieră, însă, în situația actuală, are de a face mai degrabă cu perspectiva de a găsi și a reține un loc de muncă. Și din acest punct de vedere, situația este negativă, iar încrederea oamenilor în posibilitatea de a găsi și a menține un loc de muncă de calitate este foarte redusă. Avem peste 20 de milioane de șomeri în Europa și chiar și atunci când uh, cineva a reușit să-și găsească anul trecut un loc de muncă pentru că s-au uh, creat sau pus în aplicare măsuri de stimulare a creării, locu- creării locurilor de muncă, e bine, de multe ori aceste oportunități uh, de lucru erau, au fost instabile, precare, uneori, de multe ori în, uh, contra, în um, condiții uh, negative, precum fals statut de independent, contracte cu zero ore garantate. Iar percep, și toate acestea afectează percepția uh, și așteptările față de uh, piața de muncă. Apoi, câștigurile, remunerația, majoritatea cifrelor uh, furnizate de instituții, inclusiv precum FMI, arată că în toate statele europene salariile au crescut, au scăzut, mă scuzați, în general, și uh, salariile sunt, uh, nu țin pasul cu evoluția productivității în toate statele membre europene, inclusiv state membre în care productivitatea a crescut în mod semnificativ, de exemplu Germania sau Polonia, dar inclusiv în țări uh, precum țara mea, Italia, uh, unde uh, evoluțiile de productivitate uh, au unde productivitatea a scăz, nu a crescut cu mult, însă în continuare există o diferență între creșterea salariilor și creșterea productivității. Toate acestea afectează uh, perspectivele oamenilor, uh, inclusiv ideea că ar putea avea un loc de muncă mai bun și mai bine plătit. Vedem că cei uh, care au locuri de muncă mai intense de multe ori au același salariu ca cum aveau în urmă cu mult timp și dacă uh, ne uităm la cei mai puțin calificați, e bine aici vedem chiar o prăbușire a salariilor reale pentru aceste persoane. În ceea ce privește timpul de lucru, ați văzut din cifre că, în general, timpul de lucru scade, dar trebuie să ne întrebăm și de ce se întâmplă acest lucru. Scade pentru că avem un echilibru mai bun între viața uh, profesională și cea privată? Este pentru că oamenii trăiesc, uh, uh oamenii lucrează mai puțin? Este, uh, este pentru că avem mai multă automatizare și digitalizare în economie? Poate că în anumite părți acest lucru se întâmplă. Însă, uh, în principiu, timpul de lucru scade pentru că este mai mult șomaj, sunt mai multe locuri de muncă precare și puține părți ale uh, pieței muncii sunt cele în care timpul de lucru crește. De cele mai multe ori, reducerea timpului uh, de lucru corespunde și cu o scădere a remunerației. În ceea ce privește competențele, uh, este adevărat că în anumite părți ale uh, um, pieței muncii există investiții în formare continuă, în îmbunătățirea competențelor um, uh, lucrătorilor, însă, uh, după cum arată și raportul, acest lucru se întâmplă de cele mai multe ori pentru persoane calificate. Pentru persoane cu calificare redusă este uneori aproape imposibil să, să fie formate la locul de muncă. Și este dificil uh, Um, să se obțină cursuri de formare pentru uh, șomeri care încearcă să reintre pe piața uh, muncii sau pentru tineri care încearcă să pătrundă pentru prima dată pe uh, piața muncii. Investițiile publice în formare s-au prăbușit în, în, în Europa. Deci avem de-a face cu o urgență în nevoia de a investi în competențe pentru piața uh, muncii. Și nu este o coincidență. Vedeți că, în ciuda faptului că avem milioane de șomeri, avem și 1,2 uh, milioane locuri de muncă neocupate pe piața muncii din Europa. Și cele două nu pot uh, fi coordonate. Nu se pot găsi printre cei care nu au un loc de muncă persoanele necesare care să uh, ocupe locurile de muncă uh, neocupate. Deci există investiții mm, care nu sunt deloc suficiente în formare și în competențe. De asemenea, avem o deteriorare și a uh, mediului de lucru la nivel fizic, sunt o serie întreagă de elemente aici, foarte complexe, situații în ceea ce privește și cadrul juridic, în ceea ce privește siguranța uh, la locul de muncă. Există inițiative în acest uh, sens, dar uh, mai este mult de făcut. Iar apoi, când vine vorba de mediul social, este clar că deșirarea, destructurarea uh, sistemului uh, de protecție uh, socială duce la um, o deteriorare a situației și în acest domeniu. Deci, ideea este că, pe lângă faptul că trebuie să identificăm problemele, trebuie să vedem și cum să le rezolvăm. Și Aș spune că înainte de a solicita instituțiilor publice să facă ceva, trebuie să ne cerem nouă să facem ceva. Noi suntem convinși că cel mai bun instrument uh, este dialogul social, uh, negocierile colective, la, pe teren, uh, în întreprinderi. Partenerii sociali pot face mult pentru a îmbunătăți această situație, însă este foarte important să fim acompaniați uh, și sprijiniți de autorități publice, astfel încât uh, să putem uh, îmbunătăți calitatea dialogului social. Din păcate, în majoritatea țărilor nu suntem ajutați și am văzut și o deteriorare în capacitatea partenerilor sociali de a avea un dialog social. Iar apoi este foarte important să existe politici publice care să uh, abordeze cele șapte probleme pe care le-am menționat în raport. Noi, uh, ca sindicate, considerăm că exist, avem uh, mare, o mare oportunitate, pilonul drepturile, privind drepturile sociale. Este păcat că domnul Servos nu este prezent pentru că ar fi putut descrie ce va face Comisia în ceea ce privește implementarea uh, pilonului de drepturi sociale. Însă acesta este ceva ce poate aduce um, soluții concrete aici și cred că va fi un instrument interesant în acest uh, sens. Mulțumesc! Voi începe prin a spune că dacă puteți, ar trebui să vă limitați intervențiile la 5-6 minute pentru a ne respecta uh, programul, dar ar fi trebuit să vă spun mai devreme. Îi dau cuvântul acum Renatei Hornung-Draus, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Sociale la Business Europe. Aveți cuvântul. I hope you will grant me a level playing field with my counterpart. We the time of Michel Servos, you know. <laughs> We can share the time of Michel. Exactly. <laughs> Um, Let me um, start by saying... Aș dori să încep prin a spune că acest studiu privind condițiile de lucru în Europa este unul dintre instrumentele tradiționale și instrumentele de um, politici pe care le folosește Eurofond de o vreme. Bună ziua, Michel! și ar trebui să nu uităm că este un sondaj, ține de percepțiile uh, lucrătorilor, uh, percepțiile asupra condițiilor lor de lucru. Ce este important acest lucru în continuarea discuției noastre. Bineînțeles, percepțiile pot fi foarte diferite, depind foarte mult de cultură, și am să-i dau un exemplu lui Luca. Dacă te uiți la indexul pentru o mai, viață mai bună al OCD, m-am uitat la unul dintre exemple. Care este cel mai bun sistem de uh, protecție a, sănătă- a sănătății? Uh, și răspunsul a fost uh, unul care m-a surprins foarte mult, pentru că a reieșit că uh, modul în care Uh, oamenii au uh, dat note um, sistemului de sănătate, uh, a, a, a, a dus la concluzia că sistemele europene sunt foarte uh, proaste și cele americane sunt și sistemul american este cel mai bun. Uh, ceea ce uh, m-a surprins, dar arată și um, cât de importantă este această idee de percepție. Eurofound are o atitudine um, longitudinală, să spunem, pentru că um, face aceste studii de foarte mult timp și este interesant că putem vedea schimbări în percepția uh, de către lucrători a condițiilor lor de muncă. Și aici aș dori să spun că cel de-al șaselea astfel de studiu pe care îl discutăm acum arată că există îmbunătățiri în modul în care sunt percepute condițiile de lucru, din multe puncte de vedere. Și asta este în contradicție cu ceea ce spuneți dumneavoastră că se deteriorează. Vedem că oamenii percep că condițiile lor de muncă din multe puncte de vedere s-au îmbunătățit. De exemplu, la expunerea la riscuri fizice, timp, uh, cali, um, timpul de lucru a fost redus. Și cel mai interesant exemplu pentru mine este că o majoritate a uh, celor chestionați, 85%, sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de condițiile lor de lucru. Pagina 105. Și asta este important pentru că procentajul a crescut din, uh, de la studiu din 2000, uh, unde această cifră era numai 82%. Și asta ne arată că există o îmbunătățire în condițiile de lucru. Foarte interesant mi se pare și că 81% dintre lucrători consideră că uh, <clears throat> împacă foarte bine uh, munca cu viața privată. Asta este pe pagina 125 din raport. Dacă acesta este cazul și, bineînțeles, noi considerăm că politicile europene răspund la uh, probleme existente, e bine, aș invita uh, Comisia să se gândească la nevoia de a face un pachet cuprinzător despre uh, echilibrul între viața publică și privată, pentru că se pare că 85% dintre cei care au răspuns la sondaj spun că nu au nicio problemă din acest punct de vedere. Deci există multe instrumente pe care le putem uh, folosi. Însă aș mai vrea să spun că o chestiune, chestiunea calității locului de muncă este o chestiune luată în serios de către uh, partenerii sociali avem uh, provocări, uh, provocarea tehnologiei, uh, ce este o, o, o provocare ce ține de educare, formare, um, avem și o provocare demografică și ar trebui să fim mândri, să putem spune că în calitate de parteneri sociali abordăm aceste pro- probleme. Lucrăm la un acord autonom privind um, îmbătrânirea activă împreună cu reprezentanții angajaților, vrem să încercăm să creăm politici care să permită angajaților să rămână mai mult timp la locul de muncă dacă își doresc acest lucru și să uh, asigurăm uh, tranziția demografică la locul de muncă. De asemenea, avem în programul nostru de lucru și uh, o parte ce ține de digitalizare și aici uh, trebuie să discutăm. Toată lumea vorbește despre digitalizare acum, dar trebuie să ne concentrăm, să analizăm uh, lucruri uh, pentru a, lucrurile pentru a vedea ce este relevant pentru noi la nivel european. Pregătim un seminar ce va avea loc în februarie și sperăm să putem obține informații bune de la partenerii sociali și de la specialiști. Deci, ce văd eu din acest studiu este că el arată că există o evoluție pozitivă în ceea ce privește condițiile de lucru. Încă ceva, Luca, pentru că ai spus că salariile cresc mai încet decât productivitatea, salariile reale. Bineînțeles, când analizăm lucrurile din punct de vedere macro, uh, dacă vrei să creezi locuri de muncă, loc, uh, salariile trebuie să crească mai, mai încet decât productivitatea. Dacă crești foarte repede salariile, și am văzut uh, situația în Germania, atunci companiile trebuie să, um, să ia alte măsuri uh, pentru a suporta această creștere a salariilor. Dacă vrei să creezi locuri de muncă, singurul mod de a o face la nivel macroeconomic este să uh, permiți, să ai creșteri salariale care să permită și angajarea de noi persoane. Asta este problema cu, economi- cu economia, nu poți avea totul deodată. Însă acest fenomen macroeconomic în sine nu este negativ, trebuie să vedem ce este în spatele lui. Deci, uh, cred că trebuie să ne uităm la analize și la um, cauzele principale pentru a vedea cum putem crește numărul locurilor de muncă. Mulțumesc! Thank you very much. Well, you can see that it was... Mulțumesc foarte mult! Puteți uh, vedea că este, cum am spus la început, uh, partenerii sociali aprofunde, aprofundează discuțiile și este ceva foarte pozitiv. Asta arată că dialogul social este cât se poate de important și că este în continuare prezent. Și este important acest lucru. Domnule Servos, bun venit! Uh, director general de la DG Employment. Dumneavoastră, teoretic, ar fi trebuit să începeți, dar sunt convinsă că puteți interveni și acum pentru a ne prezenta poziția noastră privind calitatea locurilor de muncă. Am ascultat descrieri um, mai pesimiste, dar și comentarii mai pline de speranță. Vă rog, comunicați-ne impresiile dumneavoastră. Vă rog să mă scuzați pentru întârziere. Am ratat intervenția lui Luca, dar uh, ascultând uh, ce spunea Renate, cred că pot să înțeleg diferențele dintre cele două poziții. Îmi place foarte mult acest studiu, mai ales că anul acesta lucrăm la uh, uh, aspectele sociale și cred că e foarte important să putem reflecta la situația muncii în Europa acum. Și acest studiu ne va ajuta să redactăm propuneri politice. Aș trage câteva concluzii din acest studiu. În primul rând, cred că nu este totul uh, negativ. E clar că sunt unele ameliorări. De exemplu, am constatat că uh, formarea plătită s-a ameliorat între 2005 și 2015 într-o măsură substanțială, ceea ce cred că este o evoluție pozitivă. În același timp, trebuie să remarc că sunt tot mai complexe uh, sarcinile, ceea ce declară 50% dintre lucrători și complexitatea a crescut cu 50%, deci e foarte mult. Acest lucru reflectă evoluția muncii. În analiza anuală a creșterii adoptată ieri de comisie, se vede că 8 milioane de locuri de muncă au fost create din 2013. Pare mult, însă realitatea este că Acestea sunt la un nivel diferit de locurile munc de muncă dinainte. Uh, deci locuri de muncă uh, necalificate au fost uh, înlocuite de locuri de muncă cu calificări medii sau înalte, ceea ce pune o problemă pentru persoanele care trebuie să se adapteze la sarcini mai complexe și cred că este o concluzie importantă. În al doilea rând, din acest studiu, am tras uh, o concluzie despre importanța echilibrului dintre viața privată și viața profesională. Persoanele uh, intervievate pun mai mare preț pe acest aspect decât înainte, ceea ce, din perspectiva mea, arată uh, că s-a um, sporit complexitatea muncii. Oamenii trebuie să-și combine mai multe uh, competențe la locul de muncă pentru Uh, a face față și de asemenea trebuie să dea dovadă de multă uh, agilitate ca să-și împace viața profesională cu cea privată și vom pregăti propuneri în acest sens. Aș spune că uh, e destul de evident din acest studiu că a avut loc o mare evoluție a structurii muncii. Am vorbit despre lucrătorii independenți și pe lângă cele 8 milioane de locuri de muncă create din 2013, menționate în analiza actuală a creșterii, a crescut foarte mult și munca independentă, pe care nu o putem măsura, nu avem la dispoziție instrumentele statistice necesare. E vorba de subcontractare, de muncă în regim freelance, se produc tot felul de schimbări în tot felul de situații și trebuie să analizăm consecințele pentru persoanele care se află în aceste situații. Și de asemenea trebuie să analizăm regulile existente și să ne întrebăm dacă regulile pe care le avem sunt adecvate pentru această nouă situație. Și aceasta este una din întrebările cheie la care vom încerca să răspundem în cadrul pilonului drepturilor sociale. Aș mai spune că un alt aspect important legat de calitatea locurilor de muncă este aspectul salariilor. Și aș vrea să spun că, da, creșterea salariilor este o chestiune ce ține de competitivitate, deci trebuie să te asiguri că salariile sunt aliniate cu competitivitatea, ca toate statele să poată continua să creeze locuri de muncă. Și de asemenea, dacă cresc uh, uh, salariile, crește și consumul și în acest fel crește ocuparea și mai mult. Trebuie să ținem cont de aceste linii fine de demarcare, pentru că e important ca salariile să corespundă cu productivitatea și e valabil uh, și pentru mărirea și pentru reducerea salariilor la nevoie. Ceea ce înseamnă că avem nevoie de sisteme care să îi includă pe partenerii sociali ca să se poată discuta și ca partenerii sociali să-și asume răspunderea în legătură cu uh, măririle sau reducerile de salarii. Și ultimul punct pe care doresc să-l menționez ține de protecția socială. Toate noile situații emergente arată asimetrii. Asimetrii în uh, oferirea de protecție socială între persoanele lucrători independenți, cele angajate și cred că pe viitor, dacă ne dorim o flexibilitate sporită în modul de operare al pieței de muncă, în același timp, în același timp subliniez, trebuie să oferim o securitate sporită oamenilor în ceea ce privește protecția socială. Și vom uh, sublinia acest uh, aspect în pilonul social uh, european. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Am să-i dau acum cuvântul domnului Foden, șef de unitate pentru condiții de lucru la Eurofound. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să răspund parțial la ce s-a spus în prezentări și parțial să reacționez la niște comentarii anterioare. În primul rând, sunt de acord că dacă analizăm la modul global rezultatele studiului, sunt mai multe concluzii pozitive decât negative. Mai multe persoane raportează experiențe pozitive decât negative și cred că nu trebuie să trecem cu vederea acest fapt. Dar după cum a spus uh, Anies, niciun loc de muncă nu e perfect și uh, există um, aspecte uh, destul de negative legate de anumite conglomerate de locuri de muncă. Ca să răspund rapid la comentariile lui Renate, percepția. Depinde ce înțelegi prin percepție. În acest studiu am apelat la lucrători pentru că considerăm că ei sunt cei mai buni respondenți în ceea ce privește condițiile de lucru și uh, viața, viața de muncă. Sunt unele întrebări care presupun răspunsuri subiective și le-am utilizat în sondaj, dar uh, indicatorii folosiți sunt în măsura posibilului indicator obiectiv și măsoară uh, elemente care au o legătură cu sănătatea și bunăstarea lucrătorilor. Deci, da, sunt uh, aspecte subiective dar uh, vorbim de mai mult decât uh, de o simplă percepție. Noi am încercat să capturăm uh, o imagine a realității, ceea ce face orice sondaj. O altă observație generală, cred că am discutat la mai multe niveluri. S-a vorbit despre implicarea partenerilor sociali, despre relevanța lor în dezbaterile de la nivel european, am vorbit despre pilonul social, Probabil că vom vorbi și despre legislațiile naționale, despre uh, structura pe gen a forței de muncă în diferitele state, dar trebuie să ne concentrăm foarte mult și pe nivelul local uh, al companiilor, al organizațiilor, nivelul de organizare, pentru că în întreprinderi se formează um, aceste aspecte legate de realitate. În întreprinderi se, definesc, se definește timpul de lucru, se decide uh, ce se întâmplă cu formarea, se gestionează riscurile și pericolele de la locul de muncă. Toate acestea sunt uh, aspecte determinante pentru uh, calitatea locurilor de muncă, despre care am discutat până acum. Și cred că trebuie să ținem cont de uh, articularea dintre aceste diferite niveluri, de combinarea dintre diferiții factori la diferitele niveluri. Și în cele câteva minute pe care le mai avem la dispoziție, aș vrea să menționez câteva aspecte legate de anumite state. Uh, unii au vorbit într-o formă sau alta despre competențe și uh, în Europa la nivel european, dar și la nivel național, există multe preocupări privind competențele și mai ales privind uh, lipsa lor. Ne temem că astfel se va întârzia dezvoltarea economică și așa mai departe. Și cred că o concluzie interesantă a studiului este că există disparități în ambele sensuri. Într-adevăr, 40% din lucrători consideră că au nevoie de formare ca să își uh, desfășoare bine activitățile și uh, problema nu este doar că competențele nu sunt suficiente, ci și că uh, sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească sunt tot mai complexe. Și revenind la nivelul întreprinderii, toate acestea depind de concepția asupra fiecărui loc de muncă, asupra învățării și formării și asupra distribuției sarcinilor. Deci trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte. Și revenind la ce se spunea în prezentare, da, există progres în ceea ce privește segregarea pe gen și uh, împingerea plafonului de sticlă, dar femeile uh, gestionează mai degrabă echipe mici uh, decât mari și așa mai departe. Deci, uh, Detaliile sunt păcătoase, după cum uh, bine știți, și asta se vede dacă analizăm cu atenție studiul. Deci sunt progrese, multe, relativ modeste, dar există, avem vești bune și haideți să nu uităm uh, de aceste lucruri. Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul lui Claude Roland, membru din Parlamentul European și membru al Comisiei pentru Ocupare. Vă rog! Mulțumesc! Eu aș dori să vorbesc uh, ca fost reprezentant sindical. Asta am făcut timp de 40 de ani și așa am ajuns în Parlamentul European. Și pot să vă spun că în 40 de ani am văzut diferențe foarte mari și evoluții foarte mari în ceea ce privește condițiile de muncă. Nu avem decât să ne uităm la conținutul convențiilor colective de acum 40 de ani. Se vorbea de uh, condițiile fizice, de ritm, de timpul de lucru, de salariu. Iar astăzi aceste probleme încă există, dar uh, au mai apărut și alte uh, niveluri care țin de calitatea vieții, dar și de calitatea vieții la muncă, dar și calitatea vieții în general, pentru că salariații nu sunt doar indivizi uh, în timpul orelor de lucru, ci au o viață completă. Și ce constatăm uh, că declară oamenii în întreprinderi este uh, că le-a scăzut calitatea vieții și că și-ar dori condiții mai bune pentru viitor. În ceea ce privește împăcarea timpului, timpul dedicat familiei, dedicat vieții private și uh, timpul dedicat lucrului, este un subiect foarte important. Și aș reacționa la ce spunea colega de la Business Europe. Pentru că majoritatea oamenilor spun că nu există o problemă de a reconcilia viața privată cu cea profesională. Uh, dar pot să vă spun clar că pe vremuri nu exista nicio problemă de reconciliere. De ce? Pentru că nu exista nimic, niciun fel de prevedere. Deci uh, lucrătorii au trebuit să-și găsească soluții fiecare cu ajutorul bunicilor, părinților, vecinilor ca să aibă grijă de copii. Dar asta nu înseamnă că problemele nu existau, de fapt. Mai există și problema insecurității muncii. Teama de a-și pierde locul de muncă modifică percepția uh, lucrătorilor din întreprinderi. Precaritatea locurilor de muncă crește tot mai mult. Și uh, această uh, calitatea tot mai precară a locurilor de muncă duce la o uh, schimbare a raporturilor de forțe dintre diferiți actori. Și de aceea se schimbă și uh, modul în care se exprimă lucrătorii. Am participat la o altă dezbatere care pornea de la un alt studiu, dar cred că e relevant și pentru acest, uh, acest studiu. Era vorba de nivelul de absenteism în uh, Europa și cred că și acest uh, element permite o mai bună înțelegere a calității vieții și calității vieții la muncă. Și ce mi se pare mie demn de reținut din acest studiu este că există trei factori determinanți foarte importanți în ceea ce privește absenteismul și uh, motivația lucrătorilor. Recunoașterea, uh, sensul muncii și importanța colectivului. Cred că aceste trei elemente sunt foarte importante. În ceea ce privește sensul muncii, ce spun tinerii? Ei ne spun că vor un loc de muncă, dar vor un loc de muncă care să le dea un sens în viață, care să fie util. Și asta trebuie reținut pentru că e un element foarte important. Și în ultimul rând, în acest uh, sondaj, uh, se pune accentul pe importanța carierelor lungi, pentru că se vede că pe măsură ce înaintezi în vârstă, mai ales că politicile uh, tot încearcă să mărească vârsta de pensionare, se ajunge la probleme specifice în ceea ce privește creșterea absenteismului. Și deci, provocarea pentru întreprinderi, pentru salariați, pentru politicieni, este să redea farmec într-o oarecare măsură muncii, integrând noi elemente, printre care și chestiunea genului, care este esențială. Uh, dar și diferitele elemente care țin de factorii de stres. Stresul creează violență la muncă, apar fenomene de hărțuire. Există, deci, această uh, cerință de schimbare pentru a permite și întreprinderilor și lucrătorilor să se adapteze mai bine. Ai vorbit despre uh, securizarea carierelor, ai vorbit de flexibilitate. Da, lumea este mai flexibilă, dar e important ca lucrătorii să aibă un parcurs profesional sigur. Fără siguranță, flexibilitatea nu are niciun sens și calitatea vieții va fi redusă. Când Jean-Claude Juncker spune că Comisia dorește un triplu A social. Haideți să venim cu conținut în acest sens. Haideți să arătăm că e posibil să o facem. E valabil și pentru dialogul social și pentru pilonul social, pentru tot ceea ce discutăm uh, astăzi la Comisia de Ocupare. Este și miza directivei detașării lucrătorilor. Chiar tu ești raportor pe chestiunea produselor cancerigene și mutagene. E important să uh, evoluăm. De mult nu s-au mai făcut evoluții în acest domeniu și ar fi important să se facă. Pe scurt, deci, în primul rând ce contează este ocuparea, cantitatea uh, ocupării și dinamizarea ocupării, în al doilea rând anticiparea, prevenirea și participarea și în al treilea rând dialogul social. Dialogul social în întreprinderi, dar și pe plan național și pe plan european. Avem instrumente, mă gândesc la Comisia Emple din Parlamentul European, care este un instrument în acest sens. Avem aici, nu departe, Comitetul Economic și Social European. Și cred că se petrec schimbări în lumea muncii. Aștept uh, rezultatele unei uh, mari anchete privind uh, munca lansată de SFDT. Mă interesează ce se va întâmpla cu locurile de muncă, cu mizele așa numitei uh, uberizări. Uh, și la Organizația Internațională a Muncii se fac uh, analize pe această temă. Sunt aspecte extrem de importante. Și închei, și nu vreau să flatez pe nimeni, însă uh, Eurofound ne oferă realmente un instrument indispensabil în munca noastră de parlamentari. Este vital să ne putem baza pe munca dumneavoastră. Nu am putea face ce facem la Parlament dacă nu ne-am putea baza pe uh, munca unor organisme ca Eurofound. Thank you, Mr. Roland. Uh, and... Um, Vă mulțumesc, domnule Roland. Precum ați spus, Uh, toate informațiile și toate întrebările și răspunsurile pe care le primim de la Eurofound sunt foarte importante pentru noi. Este important să știm care este situația în fiecare stat membru, care sunt problemele și care sunt posibilitățile. Îi voi da cuvântul lui Iorg Pirinski, europarlamentar, de asemenea. și de asemenea membru al Comisiei Ocupare din partea grupului socialiștilor și democraților. Precum a spus domnul Roland, și dumneavoastră ați fost foarte implicat în, munca, în dosarul muncii nedeclarate. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, pentru mine este o onoare și un privilegiu să fac parte din acest uh, grup de experți, din acest panel. Ideea acestei discuții este de a vedea ce fel de recomandări am putea da în privința condițiilor de muncă. În ceea ce privește raportul Eurofound, Uh, și în ceea ce privește um, îmbunătățirea sau nu a condițiilor de muncă, eu cred că putem privi acest răspuns ca um, faimoasa butadă a paharului pe jumătate plin sau pe jumătate gol. E clar, sunt multe elemente care ar trebui să ne preocupe, în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă. V-aș atrage însă atenția asupra unui rezultat, un rezultat care, după părerea mea, um, arată adevăratul uh, răspuns în privința tendințelor uh, satisfăcătoare sau nu în ceea ce privește condițiile de muncă. E vorba despre ultimul uh, rezultat al raportului, și anume proporția lucrătorilor care consideră că își fac treaba bine a scăzut în ultimii ani de la 51% în 2005 la 35% în 2010 și la 40% în 2015. În mod surprinzător, 5% dintre lucrători niciodată sau doar a rare ori au avut acest sentiment. Domnul Menendez Valdez în discursul său introductiv din această dimineață a făcut o legătură între locurile de muncă și productivitate, îmbunătățirea condițiilor de muncă și productivitate. Era vorba despre perspective de carieră, despre câștiguri și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, pentru a spori competitivitatea și pentru a stimula creșterea economică, trebuie să se facă tot ce este posibil pentru a-i angaja pe oameni într-un mod cât mai productiv cu putință. Eu nu cred că această dezbatere și această alegere între productivitate și dezvoltare socială și protecție socială ar trebui uh, uh, continuat. Nu, trebuie ca toată lumea să aibă de câștigat. Iar acest raport este foarte bogat în ceea ce privește informațiile privind calitatea locurilor de muncă. Și este clar că marja de resurse pentru productivitate rămâne încă foarte, foarte mare. În al doilea rând, sunt în asentimentul celor care au spus că în spatele noțiunii generale de ocupare și uh, calitatea locurilor de muncă, în spatele tuturor acestor indici și faptul că precaritatea a crescut, este clar că, de fapt, aceste elemente trebuie puse în legătură. E vorba despre o provocare foarte mare, pentru că precaritatea înseamnă și un sentiment al nesiguranței din ce în ce mai mare pentru cetățenii europeni. E vorba despre provocări precum ar fi digitalizarea și organizarea câmpului muncii în general. Acest lucru duce și la inegalități în câmpul muncii în Europa. Iar aceste elemente se regăsesc și în uh, tabelele din raportul Eurofound. Evident, toate aceste elemente vin însoțite de un cost. modul în care sunt angajați oameni și ce primesc la schimb pentru munca lor. În ceea ce privește munca declarată, vă stau la dispoziție atunci când uh, vom trece la, chestiuni, la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Însă chestiunea inegalităților, acestei uh, economii din umbră, a întregului mediu care până la urmă subminează fundamentul însuși al ocupării europene, sunt uh, elemente extrem de importante și preocupante. Permiteți-mi să închei prin a vorbi despre ce spunea domnul Servoz, uh, în privința um, studiului în privința creșterii economice, studiului anual publicat ieri de comisie. Aspectele sociale ale semestrului european sunt foarte importante. Este clar că tensiunile sunt în creștere. Însă, există o chestiune foarte importantă și anume elementele, zonele cheie pentru acțiune, reforme structurale, politici fiscale, stabilitate, flexibilități și așa mai departe. Cred că Domnul Servoz uh, vorbea despre regulile însele. Trebuie să fie făcute în așa fel încât acestea să nu ducă la nesiguranță, ci uh, exact la efectul invers. Ideea este de a ajunge la o paradigmă mai productivă și mai echitabilă pentru toți. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Da, s-au spus multe lucruri interesante. Aș vrea să adresez câteva întrebări. Domnule Roland, ați vorbit despre regiuni. Eu vin uh, dintr-o zonă a Europei în care se regăsesc multe dintre sectoarele industriale vechi, de mare tradiție a Europei, ale Europei. Pardon, dumneavoastră proveniți dintr-o astfel de regiune găsiți unele exemple pozitive din uh, zona dumneavoastră, din regiunea dumneavoastră, care ar putea fi reproduse în alte părți ale Europei. Gândiți-vă la industria siderurgică. Uh, ne-ați uh, putea spune cam ce probleme s-ar putea rezolva în ceea ce privește acele slăbiciuni la nivel regional? Acolo când oamenii dintr-o zonă simt că viitorul nu le mai propune nimic în sectorul industrial. E vorba despre acele sectoare industriale în care nu se mai fac investiții în care nu se între, întreprind uh, măsuri care să dea o fărâmă de speranță oamenilor din aceste sectoare și regiuni. Aș avea câteva elemente pentru a vă răspunde. În primul rând, din uh, experiența mea de sindicalist, Uh, tocmai că prima mare restructurare siderurgică din Europa și din Belgia a avut loc în sudul Belgiei și uh, o uriașă întreprindere siderurgică și a din Luxemburgul belgian și-a închis uh, porțile de pe o zi pe alta grație mobilizării fondurilor europene, grație mobilizării tuturor părților implicate în zona respectivă, o astfel de implicare este esențială pentru toată lumea. Vorbesc despre părți implicate, adică înseamnă patronat, sindicate, asociații culturale chiar. Ei bine, din momentul în care toată lumea a pus ă, umăr la umăr, am reușit să Uh, relansăm lucrurile. Și am putut așadar să uh, deschidem uh, mai multe locuri de muncă decât cele care fusese închise prin această restructurare. Dar, și subliniez acest lucru, cei care au găsit locuri de muncă după erau copiii celor care fuseseră concediați din cauza restructurării. Deci acest proces este un proces de lungă durată. Deci cea mai subliniez uriașa importanță a prevenirii restructurărilor. Eu sunt născut în zona Charleroi și iarăși trecem printr-o uh, Uh, restructurare prin închiderea unei întreprinderi foarte importante din zonă. Deci uh, zona Charleroi a trecut prin uh, nenumărate experiențe nefericite, cea a minelor de cărbune, cea a siderurgiei. și acum marea întreprindere Caterpillar care iarăși își închide Uh, porțile. Deci, iată, e vorba de o regiune care uh, cade dintr-un șoc în altul. Și oamenii de acolo nu mai văd uh, viitorul decât în negru. Este foarte greu să imprimi o dinamică unei regiuni în care de generații întregi orizontul este întunecat am spus, importantă este mobilizarea tuturor actorilor de pe teren. Și aici subliniez și importanța implicării asociațiilor culturale. Pentru că acestea pot face în așa fel încât oamenii să înceapă să fie din nou mândri de locul din care vin și să aibă încredere în viitor. În regiunea mea, împreună cu partenerii sociali și actorii politici, am creat celule de reconversiune. Ce înseamnă acestea? Că atunci când o întreprindere își închide porțile, se organizează însoțirea însoțirea lucrătorilor de către alți lucrători care îi uh, ajută pentru Uh, formare profesională, pentru uh, o nouă strategie a muncii, iar rezultatele, vă asigur, sunt bune în ceea ce privește reintegrarea în câmpul muncii a lucrătorilor uh, concediați. Mulțumesc. Domnule Pirinski, ați vorbit despre, vag despre munca declara, nedeclarată și ați vorbit despre găsirea soluțiilor la această problemă. Ați lucrat pe acest subiect luni de rândul uh, anul trecut. Ne-ați putea da câteva idei despre ce am putea noi face pentru ca munca nedeclarată să rămână uh, uh, cât mai scăzută cu putință și, de fapt, ce înseamnă muncă nedeclarată. Pe scurt, uh, permiteți-mi să începem cu, să încep cu finalul. S-a creat o platformă pentru contracararea muncii nedeclarate. Ce înseamnă contracarare? Înseamnă și prevenire și combatere, dar și reglementare. Cu alte cuvinte, încurajarea tra ă, transformării muncii nedeclarate în muncă declarată. În această platformă s-au implicat ă, la nivel înalt statele membre, partenerii sociali la nivel european, chiar dacă aceștia nu au, rol de, nu au drept de vot în platformă. Ei bine, rezultatele celei de-a doua întrunire a acestei platforme, care a avut loc în 10 octombrie anul curent, au fost faptul că s-a adaptat programul de lucru al platformei, un program de lucru foarte ambițios, foarte amănunțit, care viza o mai bună înțelegere a naturii muncii nedeclarate, strângerea de date și informații și elaborarea de recomandări. Această, pardon, nu de recomandări, ci de concluzii, se corectează vorbitorul. Aș sublinia faptul că această activitate ar fi fost uh, mult îngreunată dacă nu s-ar fi implicat și Eurofound prin cercetările, prin studiile sale atât de amănunțite. Și așadar a reieșit foarte clar că uh, contracararea muncii uh, nedeclarate înseamnă atât prevenirea cât și combaterea acesteia. Din feedback-ul domnului Servoz, reiese că toate părțile implicate în discuții, atât din partea sindicatelor cât și din partea întreprinderilor, reiese că toată lumea a fost impresionată de angajamentul și atitudinea foarte proactivă pe care a avut-o comisia în uh, activitatea acestei platforme. Precum spuneam, în decursul discuțiilor uh, în, plat, în această platformă um, munca nedeclarată a constat în unul dintre mm, subiectele principale. În primul rând, o definire a acesteia. Nu e nici muncă mm, ilegală, dar nici nu este declarată conform uh, cerințelor în vigoare. Deci nu se respectă legislația în materie și exigențele în materie de taxe și impozite și așa mai departe. Dar realitățile lumii muncii sunt mult mai complexe și apar zone cenușii foarte ușor. Există muncă cu jumătate de normă mm, și așa mai departe. Această platformă ar putea folosi, fi folosită uh, în general pentru a aborda chestiuni care au de-a face cu calitatea muncii. Mulțumesc! Iată, știm puțin mai multe despre ce înseamnă muncă nedeclarată. Uh, le urez uh, bun venit uh, domnilor Erve Garnier și Anti Nerhinen, domnul Nerhinen fiind consilier ministerial la Ministrul Afacerilor Economice și al Ocupării din Finlanda, iar domnul Garnier, secretar național la SFDT. Confederația Sindicală Democratică din Franța. Domnule Garnier, vă rugăm să ne prezentați acordul cadru nego negociat de către partenerii sociali în ceea ce privește calitatea muncii și egalitatea de gen. Considerați că acesta funcționează? Ce fel de învățăminte pot fi trase de asemenea? Spuneți-ne dacă acesta mm, va fi mm, ușor sau greu de pus în aplicare, dacă este realist și dacă ați recomanda sindicaliștilor și statelor membre să mm, se orienteze către un astfel de acord. Domnule Garnie, aveți cuvântul. Mulțumesc, nu știu dacă voi reuși să vă răspund în doar câteva momente, minute la toate aceste întrebări. Aș avea nevoie de mai multă vreme. E vorba despre acordul privind calitatea vieții la muncă. Trebuie să mă întorc în anii 80-90, unde se vorbea despre condiții de muncă în întreprindere. Comisia a vorbit despre condițiile materiale, propriu-zise fizice ale muncii, expunere la um, zgomot, căldură, turburări musculoscheletale și așa mai departe, dar riscurile psihosociale și uh, consecințele unor uh, factori precum um, orele de muncă au fost uh, foarte puțin luate în seamă, deci în anii 80-90, cu toate că acum se recunoaște importanța acestora. Trebuie să vorbim de asemenea și pe, despre evoluția modurilor de gestionare. Acum mizele economice și societale sunt foarte mari, iar digitalizarea are un rol foarte mare de jucat. Apare stres, discriminare, hărțuire și așa mai departe, iar pentru rezolvarea acestora se face un acord național sau o lege care creează o, obligație, o nouă obligație de negociere în întreprindere. Și practic este vorba despre lasagna aceea cu multe straturi despre care vorbea Claude Roland mai devreme, dar din păcate eficiența este scăzută. De ce? Pentru că nu există o viziune transversală și uh, preluarea la nivelul IMM-urilor este prea mică. Raportul din 2010, care viza bunăstarea și eficacitatea în muncă, va fi dus la negocierea interprofesională despre care este vorba acum. Acordul, semnat în iunie 2013, pleacă de la două postulate, calitatea vieții la muncă, drept uh, element de performanță în întreprindere un salariat care are o activitate profesională bună va fi și mai uh, performant. Acum nu se mai discută despre aceste lucruri, dar la acordul propune întreprinderilor să experimenteze o altă abordare a, loc- a relațiilor de muncă, favorizând exprimarea cetățenilor, uh, lucrătorilor, crearea acelor spații de expresie, de exprimare, Uh, repunând întrebarea, întrebările privind organizarea muncii, dar și punând accentul pe concilierea dintre viața profesională și viața privată. Voi face o paranteză în această privință. Acesta este un subiect care va, ar trebui uh, tratat mult mai pe larg, pentru că uh, nu am reușit să facem acest lucru cu, patro, cu patronatul, însă barometrele uh, care tot înfloresc în această privință, în ceea ce privește, deci, uh, calitate, uh, așteptările în ceea ce privește împăcarea vieții la locul de muncă cu viața privată, ajunge pe locul al treilea. Uh, înaintea câștigurilor, înaintea salariului, de ce e foarte important. În același acord se vorbește despre egalitatea profesională la muncă, mai ales în ceea ce privește facilitarea reîntoarcerii în câmpul muncii a femeilor după concediu de maternitate sau uh, după concediul de paternitate. Nu o să vă spun cine ia mai degrabă concediul parental între bărbați și femei. E vorba de un procent de 98%, nu o să vă zic precis dacă e vorba despre femei sau bărbați. E vorba despre un noi, noi nu am dorit să facem o listă exhaustivă a subiectelor, însă am încercat mai degrabă să promovăm o abordare sistematică. Și tocmai de aceea nu mai vorba nici despre calendarele mm, prevăzute de lege pentru acele întreprinderi care au încheiat acordul. Vorbeam despre o abordare sistematică și o metodă bazată pe dialogul social între toți actorii implicați. Pe baza realității muncii, pe baza experiențelor trăite, se pot găsi adevăratele răspunsuri. Un, o soluție miracol nu există. Abordarea e una de lungă durată și tocmai uh, Aici se regăsește șocul cultural, cum uh, însocești această schimbare, cum o evaluezi. De altfel, tocmai încercăm la nivel național să avem indicatori cât mai pertinenți pentru a monitoriza aceste schimbări la nivelul întreprinderilor. M-ați întrebat dacă merge. Ei bine, răspunsul nu e ușor de dat, pentru că sunt și elemente negative. Uh, cum ar fi degradarea situației economice, creșterea ratei șomajului, deci uh, elemente care ne sunt uh, handicapante. Patronatul francez nu s-a implicat deloc de altfel în, în punerea în aplicare a acestui acord. Sindicatele și instituțiile au făcut acest lucru. se vorbește mult despre calitatea vieții în muncă, care a devenit o adevărată piață pentru consultanți și se, de, se denaturează altfel abordarea pragmatică. du travail, mais en vendant des produits stéréotypés, en main. Uh, se propun uh, niște uh, soluții marcate de stereotipie care nu iau, nu iau în niciun caz seama la indivizi. De multe ori um, aceste abordări fac ca întreprinderile să se axeze pe chestiunile periferice și nu centrale promovarea bunăstării în întreprindere și a fericirii în întreprindere face ca angajații să fie încurajați să-și ascundă motivele de îngrijorare. Noi suntem îngrijorați de faptul că acest acord uh, pare a funcționa mai degrabă pentru marile întreprinderi decât pentru IMM-uri. Există însă și aspecte pozitive calitatea muncii s-a uh, impus drept o strategie importantă la nivel uh, național. Ea a devenit un uh, element constitutiv al vieții întreprinderii, este un pilon al Planului Național privind sănătatea în muncă pentru 2016-2021 Iar angajamentul statului în acest uh, domeniu este și foaia de parcurs a instituțiilor, care se bazează, printre altele, și pe calitatea vieții în muncă. Să mă scuze statisticienii, dar eu n-am vreun uh, exemplu de întreprindere care să se fie lansat pe această uh, cale și să fi făcut uh, marșarier. Dar exemplele sunt numeroase pentru uh, efectul invers. Aceste măsuri au însoțit uh, mișcările de restructurare, spre exemplu. Se vorbește despre se vorbește mult prea rar despre cei care rămân în întreprinderile puternic restructurate. Ce se întâmplă în acele regiuni în, uh, au existat uh, exemple de modificare a transporturilor în zone, a programului de muncă, tocmai pentru a răspunde nevoilor salariaților. Există exemple uh, cum că acele spații de exprimare uh, au dus la îmbunătățirea modului în care sunt ascultați uh, lucrătorii în, la locul de muncă. Exemple sunt numeroase, dar aș vrea să subliniez faptul că calitatea muncii și reușita acestora depinde de modul în care vom ști să facem acest lucru pe termen lung. În sectorul auto se trece acum în faza a doua, S-a spus că, iată, merg aceste spații de exprimare, merg bine, funcționează, dar acum să vedem cum ar putea fi acestea generalizate la întreaga, la toate uzinele și fabricile acestui constructor auto. Eh, este dificil să se ajungă la un acord, bineînțeles eu vin uh, dintr-o țară în care uh, știm câte ceva despre asta, însă ar exista trei condiții. Este nevoie de un angajament din partea uh, managementului de la cel mai nivel înalt. Nu este vorba de o chestiune ce ține de Departamentul Resurse Umane. Apoi, dacă lucrătorilor li se dă dreptul de a vorbi, o vor face și au lucruri de spus. De asemenea, într-o, într-o întreprindere, am avut un exemplu, este o întreprindere franceză ce face pneuri, nu am să o numesc, când, marele, când șeful cel mare a văzut rezultatul barometrului din întreprinderea sa, a pus sub semnul întrebării întregul management, și, uh, spunându-și că dacă vor continua tot așa, vor avea probleme într-o bună zi. Și astăzi se gândesc la un mod mai participativ uh, de uh, lucru. O A doua condiție este uh, modul în care sunt acompaniate echipele noastre și trebuie insistat asupra două lucruri. Negocierea metodei și a mijloacelor pentru a reuși uh, diagnosticele și evaluările, pentru că riscul cel mai mare este dictatura urgenței și a prezentului. Uh, să se creadă că odată ce s-a semnat un acord, problema este, este rezolvată Bineînțeles, uh, acolo, în momentul în care se începe cu semnarea unui acord, atunci, uh, în care se semnează un acord, atunci uh, încep problemele. Apoi, cel mai destabilizant este să se facă o evaluare bazându-se pe exprimarea lucrătorilor, însă trebuie știut foarte clar că consultarea ă, lucrătorilor este destabilizantă și este, trebuie știut că nu se poate face de pe azi pe mâine. Multe organizații sindicale în Franța ă, este, de, sunt deschise, însă una este ă, este reticentă în ceea ce privește dreptul de exprimare a lucrătorilor. Iar apoi, încă ceva ce poate servi ca exemplu, eu fac parte dintr-o organizație cât se poate de europeană și de mult timp am înțeles că modelul social european nu se poate face prin impunerea propriului model. Ce vreau să spun este că mm, constructorul de automobile la care m-am referit se gândește și el la un mod de a generaliza lucrurile în Europa, însă se lovește de legislații locale și de culturile uh, diferite uh, din diferitele țări. Este uh, Cred însă că este un concept suficient de extins ca să poată fi acceptat pe, um, adaptat peste, pot, peste tot. Asta am vrea să uh, spunem. Că chestiunea muncii trebuie uh, să devină din nou centrul uh, dialogului social. Este un risc uh, pe care îl asumăm, uh, dar poate să își arate uh, fructele și cred că uh, această participare poate aduce un răspuns la um, conflictele din domeniul uh, social. Mulțumesc, am să-i dau cuvântul domnului Narinen. Finlanda și-a stabilit obiectivul de a fi cea mai bună țară în ceea ce privește uh, munca până în 2020. Eh, ne plac astfel de obiective în această comisie și sunt eh, convinsă că va fi foarte interesant și pentru ceilalți să vă asculte. Spuneți-ne tot. Funcționează? Ce putem învăța? Eh, ce putem adapta? Ar putea fi și un exemplu pentru alte state membre? Vă rog, aveți cuvântul. Um, yes, as you all know, we are quite modest in Finland. Mulțumesc, uh, doamna președinte. După cum știți, în Finlanda suntem foarte modești. Aș vrea să vă spun că unul dintre obiective, motivele principale pentru care am solicitat, uh, ne-am stabilit acest, uh, acest obiectiv este acela de a avea acest, este tocmai acest studiu care ne-a permis să avem date comparabile. voi referi, mă voi referi și la uh, ceea ce a spus uh, Agnes uh, Paron-Tirion. Uh, și voi încerca să nu vă răpesc foarte mult din timp, uh, chiar dacă, mai ales pentru că suntem înainte de prânz. Despre trei elemente aș dori să mă refer în discursul meu. În primul rând, reacția pozitivă uh, către Eurofound, apoi voi descrie exemplul uh, Finlandei, proiectul uh, Um, referitor la viața profesională până în 2020. De asemenea, voi vorbi despre relevanța și utilitatea unor date comparabile. Cred că multe dintre aceste elemente au fost menționate de către cei care au intervenit înaintea mea, deci voi da și reacțiile mele la cele spuse. Deci, exemplul finlandez se numește Working Life 2020 și se bazează pe o strategie uh, din 2012, strategia Working Life, deci viața în domeniul muncii, o strategie adoptată sub uh, guvernul trecut, dar guvernul actual, alcătuit din alte partide, uh, și-a asumat totuși această strategie. Deci este un angajament comun în rândul tuturor actorilor. După cum a spus și doamna președinte, avem acest obiectiv uh, ambițios, dar cred că unicitatea acestui proiect este că este uh, cuprinzător și bazat pe rețea, uh, aduce la oaltă toate părțile interesate, guvernul, angajatorii, angajații, instituții, Uh, de cercetare, uh, dar și mari companii. Uh, rețeaua oferă o platformă pentru partajarea de informații, de exemplu, în ceea ce privește posibilitățile de finanțare sau orice fel de sprijin de care ar avea nevoie locurile de muncă. Fondul, capacități de finanțare. Avem uh, un, uh, o, o platformă de finanțare ce poate interveni aici. Avem uh, platforme regionale și locale care pot beneficia și încercăm să uh, facem apel și la fonduri europene. Punctele cheie Uh, ale metodei finlandeze sunt uh, câteva puncte, să spun așa, ideologice din uh, proiectul de rețea Working Life 2020, și anume locuri, um, um, întreprinderile sunt încurajate să își dezvolte propriile practici în funcție de propriile nevoi, după cum spunea și David Foden. Și s-a mai spus de mai multe ori, uh, Astăzi vedem uh, bunăstarea la locul de muncă foarte strâns legată de productivitate și ambele pot fi îmbunătățite deodată. Acesta uh, poate fi răspunsul la întrebarea doamnei președinte. Și uh, organizațiile angajatoare uh, au deci un interes să participe la acest, uh, la acest proiect pentru îmbunătățirea productivității. Se poate face acest lucru, dar în așa fel încât uh, și bunăstarea lucrătorilor să crească deodată. Este o situație în care toată lumea are de câștigat. În ceea ce privește legăturile proiectului nostru cu sondajul privind condițiile de lucru, după cum am spus, uh, o bună parte din această strategie se va face pe baza uh, datelor din uh, studiul Eurofound. Ne-am stabilit un obiectiv național. Din acest punct de vedere, suntem, bineînțeles, interesați de datele naționale și comparația cu alte state membre. După cum știm, datele agregate de multe ori ascund uh, variații foarte mari uh, la nivel regional, uh, național, dar și sectorial. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le uităm niciodată. Am să vă dau câteva exemple din studiul privind condițiile de lucru. De exemplu, anumiți indici Uh, calitatea managementului, indicele pentru calitatea managementului. 73 este punctajul uh, la nivel european și statele europene au variații între 68 și 83. Finlanda este la 74. Deci este un punct în plus față de medie, dar în același timp asta înseamnă că există anumite țări uh, care sunt mai bune ca noi, deci trebuie să vedem Uh, cum putem să ne îmbunătățim. Apoi, dacă vă uitați la indicii privind intensitatea muncii și indicii privind timpul de lucru, au existat câteva schimbări minore, însă lucrurile au rămas uh, cam la același uh, nivel, dacă analizați media europeană. Însă, după cum s-a spus deja, variațiile sunt foarte mari în funcție de sectoare, de uh, profesii și așa mai departe. Deci, tema acestei conferințe este cea a schimbărilor în, în condițiile de lucru. Când ne uităm la acest raport, uh, încercăm să analizăm datele mai uh, în profunzime și există întrebări pe care trebuie să ni le adresăm. Se schimbă viața la locul de muncă și dacă da, cum poate fi uh, văzută această schimbare um, cum poate fi uh, făcută această schimbare, cum se poate înnoi uh, suficient viața la locul de muncă um, astfel încât să ne adaptăm la realitate. Ar trebui să ne adaptăm sau mai degrabă să um, să acționăm chiar înainte să aibă loc anumite schimbări? Câteva concluzii. Condițiile de lucru joacă un rol important în uh, cultura organizațională. Apoi, când interpretăm rezultatele celui de-al șaselea studiu privind condițiile de lucru, trebuie să ținem cont de context și de diferite aspecte din diferite țări și diferite organizații și uh, culturile lor aferente. Și în al treilea rând, există loc de mai bine, uh, bineînțeles, uh, însă în același, pentru a crește, însă trebuie crescută productivitatea și bunăstarea la locul de muncă deodată. Iar întotdeauna schimbările trebuie să se facă conform nevoilor întreprinderii. Și, în al patrulea rând, Cred că putem astfel ajunge și la, ajunge la o, o, o viață la locul de muncă mai uh, sustenabilă. Și cred că toate aceste obiective trebuie să fie foarte sus pe agenda politică la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Dacă dorește cineva să adreseze întrebări experților noștri, Avem uh, câteva minute la dispoziție. Vă rog. Mulțumesc. Aș avea două întrebări. Întâi către Comisia Europeană. Având uh, în vedere situația um, cu șomajul ridicat uh, în Spania, de exemplu. Eu vin din Spania. Mă întreb, în contextul acestui pilon uh, social, ce se vorbește despre politicile active uh, privind piața muncii și cum se vorbește, ce se, ia, ce se are în vedere pentru această tradiție, tranziție de la șomaj la un loc de muncă și către locuri de muncă de, de calitate ridicată? Uh, în Spania, aproximativ 64% de locuri de muncă sunt de calitate, din locurile de muncă sunt de calitate slabă. Deci, cum putem să ne asigurăm că cei care își găsesc un loc de muncă, găsesc un loc de muncă de calitate în această situație? Și o altă întrebare este către partenerii sociali legat și de mesajul politic transmis de doamna președinte la început, comparația, gândindu-ne la ce se întâmplă la noi și ce s-a întâmplat săptămâna trecută în Statele Unite. Eu consider că există o, o mare segregare. Unul dintre grafice spune că uh, majoritate, că mai mult de jumătate din locurile de muncă nu sunt de bună calitate. Ce facem aici? Ce fac sindicatele aici? Ce fac uh, partenerii sociali? Uh, ce soluții uh, pot uh, găsi împreună pentru a elimina această enormă segregare pe piața locurilor de muncă în Europa. Mulțumesc. Uh, domnule Servus, puteți începe să răspundeți la întrebare? Da, mulțumesc. În primul rând, dacă îmi permiteți, aș vrea să mă refer din nou la studiul, studiul anual de creștere menționat și de domnul Pirinski. Uh, aș vrea să fiu uh, optimist. Aceste lucruri nu se întâmplă întotdeauna. Este prima dată când Comisia transmite mesaje pozitive privind ocuparea. Rata șomajului scade la 8,5% în septembrie 2016. Este o evoluție pozitivă, cel mai scăzut nivel din 2009, deci înainte de uh, criză. Deci nu spun că totul este perfect, dar este o îmbunătățire care uh, este prezentă în toate statele membre. Deci, uh, în același timp, aveți dreptate să spuneți că locurile de muncă oferite nu sunt de bună calitate. Însă vedem câteva tendințe pozitive și în acest uh, sens. De exemplu, primele locuri oferite sunt contracte temporare, însă încet, încet uh, cresc și post, crește și numărul posturilor de calitate. Dificultatea este că aceste oferte mai permanente sunt uh, locuri de muncă la un nivel mai ridicat de calificare. Ce solicită oarecare pregătire, formare, este ceea ce uh, spunea cineva despre activare. Uh, și ar trebui să spun că este unul dintre domeniile în care ne așteptăm ca multe state membre să facă eforturi acum. Chestiunea uh, la cu, diferenței între competențe și locurile de muncă uh, disponibile este foarte importantă acum. Un exemplu, în Spania aveți foarte multe școli excelente care uh, produc infirmiere foarte bune și foarte greu își găsesc un loc de muncă. Deci merg în țara mea uh, unde există prea puține asistente și, uh, și infirmiere și își găsesc un loc de muncă, dar nu este logic. Pentru că, practic, Spania plătește pentru a educa toate aceste infirmiere și beneficiile sunt pentru țara mea. Este un uh, paradox. Dar uh, iată la ce duce această diferență între competențe și cerințele pieței. Domnul Vicentini, nu, doamnele întâi, spune domnul Vicentini. În regulă, spune doamna președinte. Îi dăm uh, cuvântul reprezentantei Business Europe, doamna Hornung Traus. Mulțumesc foarte mult. O reacție pe scurs și la ceea ce ați spus dumneavoastră. Genul acesta de problemă este adevărat, într-adevăr, dar este și mai acut în noile state membre. Și Iată, este, este, sunt uh, state care au universități bune, produc ingineri, doctori și pleacă, care apoi uh, pleacă în, uh, în alte țări. Și este o provocare pentru piața unică și pentru acceptarea liberei circulații a lucrătorilor. Este exact genul de lucru pe care trebuie să-l abordăm la nivel european. În ceea ce privește segregarea piețelor muncii, nu înțeleg exact despre ce fel de segregare vorbiți. Avem o, o segregare profesională în statele nordice în care femeile se ocupă de toate posturile administrative și bărbații de toate posturile industriale. N-am înțeles la ce fel de segregare vă referiți. Este un nou tip de segregare între aceste locuri de muncă de bună calitate și uh, muncile uh, și posturile de slabă calitate. Dacă ne uităm la uh, locurile de muncă menționate uh, în Eurofound, vedeți că mai mult de 50% din locurile de muncă sunt de slabă calitate. Uh, sunt locuri de muncă cu, de slabă calitate, cu presiune foarte mare, fără perspectivă. Deci numai când ne uităm la rezultatele acestui șomaj, acestui sondaj, mă scuzați, se pare că jumătate din locurile de muncă din Europa nu sunt locuri de muncă foarte bune. Doamna Hornung Traus, cred că trebuie analizate datele și interpretarea. Eu nu sunt de acord cu interpretarea dumneavoastră. Cred că, după cum ați spus și dumneavoastră, Michel, când ne uităm la tipul de contract de angajare, vedem în Germania, de exemplu, foarte mulți șomeri pe termen lung care uh, reușesc să reintre pe piața muncii uh, cu un loc de muncă uh, stabil trecând prin muncă uh, uh, pe termen scurt. Și uh, întotdeauna acest tip de muncă este criticat, însă este un mod de a găsi un loc de muncă pe termen lung. Trebuie văzute lucrurile mai în detaliu. Iar apoi, ce înseamnă perspectivă? Nu toată lumea poate să devină manager de top. Nu toată lumea poate să devină inginer șef sunt, uh, nu sunt atât de multe locuri uh, uh, de conducere. Există și chestiuni de calific calificări și capacitatea de a fi calificat. Să nu uităm că nu toată lumea are același tip de potențial. Și am văzut acest lucru în formările noastre. Spuneți că există atât de multe posturi neocupate pentru uh, posturi în IT, în inginer. Nu poți uh, transforma pe cineva care a lucrat uh, într-un job manual în inginer într-un an. Pe de altă parte, există multe munci care pur și simplu nu sunt plăcute și dacă ne uităm înapoi, în timp, munca fizică de a produce lucruri a fost mai dură, uh, ceea ce uh, francezii ar numi penibilă. Deci o muncă grea, iar cu mașinile, cu automatizarea am reușit să eliminăm o bună parte din această um, greutate, duritatea muncii, dar acum oamenii se întreabă care este sensul muncilor, că, pentru că stau, de exemplu, la o uh, Uh, în fața unei mașinării și fac uh, aceeași, uh, aceeași mișcare timp de 8 ore pe zi. Este ce Richard Sennett descria deja în urmă cu 50 de ani. Este, el vorbea despre brutării. Mulți brutari s-au îmbolnăvit pentru că au inhalat făina și vorbește despre o brutărie în care au, totul s-a automatizat. Deci brutarii care făceau pâinea, um, brusc, nu mai trebuiau să inhaleze fă, făină, ci doar să apese un buton. Însă au pierdut controlul asupra ceea ce făceau și au pierdut sensul muncilor. Ce, dor, ce încerc să spun este că este greu um, să-ți faci o părere când evaluezi uh, un anumit uh, tip de muncă. Și eu uneori sunt uh, frustrată pentru că trebuie să scriu la calculator și nu mai pot scrie de mână, cu toate că îmi plăcea foarte mult să scriu de mână când eram tânără. Mult din greutatea muncii este eliminată, dar pe de altă parte nu mai, oamenii nu mai văd sensul muncilor. Și toate acestea pot duce la o evaluare diferită sau o viziune diferită asupra propriei uh, activități profesionale. Însă există evoluții complexe uh, cu digitalizarea cu atât mai mult, uh, pentru că nu vom mai putea controla uh, multe lucruri. Și întrebarea este dacă ne dorim acest lucru. Este o chestiune politică, societală. Însă, bineînțeles, uh, avem de-a face cu o provocare când încercăm să eliminăm anumite uh, aspecte dure, grele ale muncii, și deci asta duce la îmbunătățiri, dar în același timp există și o nevoie economică pentru anumite tipuri de activitate. Nu putem pur și simplu să scăpăm de ele, nu putem Um, ca să facem în așa fel încât munca murdară, să-i spunem așa, să fie făcută de migranți sau undeva uh, ascunsă, reciclare. Toată lumea vorbește despre reciclare ca despre ceva pozitiv, dar apoi vedeți cum sunt um, um, reciclate vechile vase, vechile vase navale în condiții groaznice, unele în Africa de în uh, Asia de Sud-Est, Uh, este groaznic. Noi vedem numai produsele reciclate, nu vedem și munca uh, atât de grea celor um, um, care fac asta. Este un uh, subiect complex. Și nu putem să analizăm lucrurile pe baza doar a unui studiu și la nivel general. Trebuie să mergem în detalii. Mulțumesc, domnul Vizentini. Thank you very much for this. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Cred că avem un exemplu foarte bun pentru a descrie ce înseamnă segregarea locurilor de muncă în Europa actualmente. Și putem lua ca exemplu rezultatele Brexitului. Dacă ne uităm la votul pe care l-au exprimat oamenii la referendum, constatăm că regiunile în care Brexit a avut câștig de cauză nu sunt regiunile unde există mai mulți migranți ci sunt regiunile cu cele mai mari niveluri de șomaj, de sărăcie, de excludere socială. Sunt uh, regiunile unde globalizarea, procesele de restructurare, uh, de digitalizare au uh, lovit mai tare. Vorbim de oamenii care au votat. Apoi mai există un alt fenomen care s-a făcut simțit în Regatul Unit. Șap- 70% din tineri nu au votat deloc. Din acești 70% de tineri avem uh, foarte mulți cu locuri de muncă precare și nu e vorba doar de contracte temporare, pentru că sunt de acord cu Renate, probabil că acest exemplu este cel mai negativ exemplu de muncă, de, cel mai puțin negativ de muncă atipică. Sunt multe alte uh, tipuri de muncă precară mult mai dure decât munca cu contract temporar. acești tineri au fost afectați de restructurări, depind de asistența publică, mai mult sau mai puțin, și nu reușesc să reintre pe piața muncii decât dacă acceptă uh, locuri de muncă foarte prost plătite, necalificate și precare. Pe de altă parte, sunt și tineri care sunt uh, outsider pe piața muncii și nu reușesc să intre pe piața muncii dacă nu acceptă acest gen de locuri de muncă. Asta e problema când vorbim despre segregarea locurilor de muncă. Și în Regatul Unit asta reprezintă peste 60% din piața de muncă. Nu e și cazul Franței, nu e și cazul Germaniei, sigur că nu e deloc cazul Finlandei sau Suediei, Însă, dacă ne uităm la unele din rezultatele de la alegerile regionale din Germania, putem constata că 30% dintre oamenii care votează pentru AFD se uh, găsesc în condiții foarte similare, mai ales în estul Germaniei. Dacă luăm Polonia, probabil condițiile seamănă foarte bine cu cele din Regatul Unit. Și nu e o coincidență că în Polonia avem uh, cel mai mare nivel de precaritate pe piața muncii și cea mai mare diferență între productivitate și evoluție salarială. Diferența este de 43% între evoluția productivității și evoluția salariilor. Acestea sunt problemele cu care ne confruntăm. Ce putem face? În primul rând, cred că trebuie să încercăm mai întâi la nivel european și apoi la nivel național, în mod eficient, să introducem o strategie pentru o tranziție echitabilă în Europa. Trebuie să uh, facem față provocărilor legate de procesele de restructurare provocate de globalizare, provocate de schimbările climatice, de digitalizarea economiei. Să nu stăm cu mâinile în sân. Uh, Trebuie să uh, abordăm acest fenomen și să introducem politici ca să uh, îi răspundem. Nu putem să spunem doar că se vor pierde locuri de muncă. Trebuie să se și creeze locuri de muncă, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Dacă vrem să ne asigurăm că la 10 locuri de muncă care se pierd creăm 11 în loc, trebuie să acționăm și să introducem politici adecvate. Un alt aspect este că trebuie să facem ce a spus domnul Juncker în discursul pe care l-a ținut la Parlament acum câteva luni. A spus că avem nevoie de o Europa care să protejeze oamenii, să îi protejeze pe cetățeni, pe oamenii muncii. A proteja oamenii înseamnă a crea o rețea de sisteme de protecție socială și ținând cont de flexibilitate, să ne asigurăm că oamenii se simt protejați, că se simt în siguranță pe piața de muncă, în societate. Acesta este cel mai bun mod de a crește productivitatea și competitivitatea în economie. Și cred că ce face Comisia Europeană, dezvoltând pilonul social, pilonul drepturilor sociale, este abordarea corectă. Trebuie să consolidăm acest pilon și să ne asigurăm că în cadrul pilonului vom avea măsuri concrete care să ducă la rezultate bune pe care să le oferim oamenilor, pentru că dacă nu oferim oamenilor rezultate, vom fi depășiți de această uh, negativitate care se uh, împrăște în întreaga Europa. E o problemă a politicienilor, dar și a partenerilor sociale, a părților interesate, a organizațiilor de societate civilă. Trebuie să răspundem la nevoile reale ale oamenilor. Și un ultim aspect. Chiar dacă avem o tranziție echitabilă, chiar dacă avem standarde de convergență și sisteme de protecție socială performante, dacă nu reușim să creăm locuri de muncă noi, nu facem nimic. Sunt vorbe în vânt. Nu avem decât să discutăm cât ne place despre cele mai bune condiții de lucru din lume și să încercăm să le aplicăm în Europa. Dacă nu se creează locuri de muncă, avem o problemă de nerezolvat. Și singurul mod de a crea locuri de muncă este să stimulăm redresarea economică, să avem o creștere economică sustenabilă. La ora actuală, principalele uh, instrumente disponibile sunt investițiile și avem planul Juncker. Noi considerăm că nu e suficient, dar măcar e ceva. Trebuie să stimulăm investițiile ca să ne asigurăm că se petrece redresarea economică, pentru că dacă ne uităm la cifre, investițiile publice și private din ultimii 5-10 ani în Europa sunt zero. Investițiile s-au prăbușit complet în sectorul public și în cel privat. Dacă nu schimbăm această tendință foarte negativă, această spirală descendentă a investițiilor, nu vom putea susține o creștere uh, durabilă în Europa pentru viitor. Și îmi pare rău să repet, dar al doilea aspect se leagă de salarii. Michel s-a referit la faptul că trebuie să stimulăm și, și cererea internă, nu doar productivitatea. Pentru că exporturile sunt relevante pentru Europa, dar reprezintă doar o parte minoră a economiei. Partea majoră a economiei este cererea internă. Și aceasta a scăzut în ultimii ani. Nu am făcut decât să distrugem capacitatea oamenilor de a cumpăra bunuri, servicii și de a și ameliora nivelul de trai, sporind cererea internă. Și nu e o problemă doar pentru lucrători și cetățeni, e o problemă pentru întreprinderi. Dacă continuăm să facem să scadă cererea internă, vom ajunge la tot mai mare stagnare și deflație și vor fi tot mai puține șanse pentru competitivitate și dezvoltare pentru viitor, pentru întreprinderile noastre. În cele din urmă, când ne gândim la ce spune Renate mai devreme și anume că e nevoie în economie de o diferență între productivitate și salarii și e adevărat, trebuie să existe această diferență. Dar mai trebuie să ținem cont de încă doi factori. În primul rând este cum ne folosim de această diferență, pentru că dacă diferența se folosește, se duce doar către profituri, nu e, este bine pentru economie, dar dacă diferența de bani se duce în investiții, în educație, în formare, atunci putem crea locuri de muncă. Dar, din păcate, ce s-a întâmplat în ultimii ani în Europa este că diferența între productivitate și uh, creșterea salariilor nu s-a investit în economie, ci s-a dus în profit, în speculații financiare, și nu s-a ameliorat situația economiei. Așadar, trebuie să tratăm această problemă. Și apoi, dacă diferența e prea mare, inegalitățile provocate de această diferență prea mare uh, afectează negativ performanța economiei în ceea ce privește productivitatea, competitivitatea și, de asemenea, Uh, se măresc cheltuielile publice într-un mod ineficient, încă trebuie compensate inechitățile și asta nu se poate face decât uh, prin asistență socială, dacă economia nu merge bine. E o imagine foarte complexă, dar singurul mod de a ieși din această situație este să avem o abordare foarte realistă. Nu putem să spunem doar că totul merge mai bine. Uh, Poate că unele lucruri merg mai bine, dar avem încă probleme și pentru a rezolva problemele, în primul rând trebuie să le recunoaștem și să căutăm o soluție. Mulțumesc. O intervenție succintă a domnului Roland. Foarte scurtă, dar cred că e un subiect foarte important, pentru că este o chestiune eminamente politică. Se creează o diferență între persoane puțin calificate, cu condiții proaste de lucru și precaritate și persoane cu calificări înalte care au condiții foarte bune. Pe plan politic e grav și trebuie să o combatem. Avem instrumente la dispoziție. În primul rând, trebuie să lucrăm pe plan național la formarea de bază, pentru că avem mari probleme în acest sens, Trebuie să lucrăm la valorizarea meserilor tehnice și profesionale. Sunt sectoare unde există o lipsă de uh, mână de lucru. Avem o problemă de orientare în legătură cu foarte multe persoane uh, e necesar să se dezvolte un nou tip de economie, economia socială, uh, pertinentă pe plan uman și pe plan economic. Și apoi, în ceea ce privește formarea, și mă bucur că Comisia are inițiative în acest sens. A făcut un lucru foarte bun la nivel european cu Erasmus. E important să avem o adevărată formare um, alternantă, școlară și profesională în Europa. Și trebuie realmente să dezvoltăm această axă pe viitor. Mr. Foden. Foarte pe scurt, domnul Foden. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să reacționez la cele spuse despre raport, date și uh, locurile de muncă de bună calitate și cele de proastă calitate, pentru că nu vrem să sugerăm că jumătate din locurile de muncă din, din Uniunea Europeană sunt uh, proaste dintr-un anumit punct de vedere. Dacă ne uităm la conglomeratele prezentate de Anies, la aceste clustere, vedem uh, ce locuri de muncă au în comun anumite caracteristici de calitate și constatăm că sunt cinci grupuri diferite și noi le-am etichetat. Aceste grupuri au uh, caracteristici similare de calitate a muncii, dar e un exercițiu relativ. 19% dintre locurile de muncă au eticheta de calitate proastă. Și da, acestea sunt uh, negative din uh, perspectiva celor șapte indicatori folosiți de noi. Dar nu sunt locuri de muncă ilegale, nu e muncă forțată, nu, nu e muncă la negru. Da, voiam să fie clar că nici aceste 19% de calitate proastă, nici cele 13% supresiune uh, nu pot fi considerate doar complet de proastă calitate. Sunt uh, aspecte în legătură cu care se pot ameliora și deci se pot lua măsuri acolo. Și dacă tot am cuvântul, doamnă președinte, încă două observații, revenind la acest pahar pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Două aspecte specifice. În raport uh, se discută unul din subiectele importante legate de securitate și uh, sănătate la locul de muncă. Cred că imaginea generală e una pozitivă. Marea majoritate a lucrătorilor sunt uh, bine informați și doar 10% din lucrătorii din Europa spun că nu sunt. Dacă ne uităm la detalii, numărul celor expuși la riscuri și uh, neinformații este proporțional mare. În anumite întreprinderi uh, sunt uh, insuficient prezentate normele de siguranță în anumite întreprinderi nu sunt uh, reprezentanți special pentru siguranță și uh, e nevoie de măsuri pentru a combate acest lucru. Și uh, în încheiere, trebuie să ne gândim la rolul muncii durabile în contextul schimbărilor demografice. Și în raportul nostru constatăm că unele dintre Uh, măsura un impact. E vorba de munca în schimburi, în ture, în ture de noapte. Există domenii unde munca e mai intensă, unde comportamentele sociale sunt uh, mai dure și e clar că acolo e greu ca lucrătorii să continue după 60 de ani, până la 60 de ani sau după 60 de ani. Și, uh, repet, e important să luăm măsuri locale să implicăm forța de muncă, să purtăm un dialog social și aceste lucruri nu trebuie neapărat să coste bani. Se pot rezolva prin măsuri mai simplu de făcut. Mulțumesc, aveți o întrebare? If you press the red button. Cu microfon, vă rog. the gray button, perhaps. Thank you very much. University of Oxford. Mulțumesc. Sunt de la Universitatea Oxford și voiam să revin la un aspect interesant menționat de domnul Pirinski, și anume că în studiu se vede că a scăzut numărul de oameni care consideră că uh, munca lor e bine făcută. La Pagina 83 văd că jumătate dintre lucrători doar se simt implicați în decizii privind ameliorarea muncii și în unele cazuri doar o treime dintre lucrători. Și e ciudat, pentru că dacă urmărim literatura comisiei, în ultimii 20 de ani mi s-a spus că e nevoie să dezvoltăm organizații de învățământ, să ameliorăm continuu procesele de muncă, deci mi se pare că uh, Europa are o problemă de management referitoare la mobilizarea cunoștințelor și implicarea uh, lucrătorilor spre binele organizației și a lucrătorilor. Mă întreb ce părere au experții, care ar fi cele mai eficiente politici ca să se facă progrese în legătură cu acest subiect destul de important. Well, we haven't run out of time yet, so we try. Mai avem timp. Deci haideți să vedem dacă primiți un răspuns. Și începem cu domnul Pirinski. Vă mulțumesc pentru întrebare. Cred că un răspuns scurt uh, e util. Negocierile colective. Cum ați spus și dumneavoastră, dacă forța de muncă simte că nu e implicată, că nu contează, dacă simte că nu are un cuvânt de spus, se va simți, într-adevăr, că munca nu e bine făcută. Se va pierde sensul și cred că la nivel de management, dar și la nivelul comisiei, dialogul social și negocierile colective au luat un uh, loc secund în ultimii ani. În ultimii ani, Poate Comisia a pus accentul pe relansarea dialogului social. Acum avem acest exercițiu al pilonului social și, încă o dată, aici vine un dar, pentru că mi se pare că mare parte a noțiunii de dialog social ține de dialog între părți și nu e vorba doar de o conversație plăcută. E clar că e dificil, însă trebuie ca dialogul să aibă sens, să fie uh, bine fundamentat. Și vorbind despre pilonul social, salutăm procesul lansat uh, din martie, însă încă o dată Parlamentul și Comisia noastră uh, pregătesc o rezoluție în care spunem că dacă uh, pilonul social uh, este să funcționeze, trebuie să aibă forță normativă, trebuie să aibă mecanisme instituționale clare și resurse. Pentru că declarațiile sunt bune și frumoase, dar dacă nu ai și mijloace de a le transpune în realitate, rezultatul e dezamăgitor. Domnul uh, Servoz a vorbit despre date legate de rata, rata ocupării și așa mai departe. Datele există. Nimeni nu le pune sub semnul întrebării, sunt bine documentate, dar întrebarea pe care am pus-o eu era mai degrabă legată de continuarea acestei paradigme a Pactului de Stabilitate și Creștere. Uh, și abordarea responsabilă. Domnul Servoz uh, vorbește despre măsura în care fondul social, fondurile sociale la uh, bugetul Uniunii sunt uh, insuficient finanțate. Pentru că despre asta vorbim, de finanțarea dezvoltării de competențe, de promovarea aspectelor sociale, de uh, abordarea aceasta foarte dogmatică și e nevoie și de flexibilitate, după cum se vede și în experiența din Spania și Portugalia. Eu cred că ar fi important să avem politici mult mai uh, puternice uh, pentru a uh, stimula această redresare foarte slabă, această rată insuficientă de succes a măsurilor de combatere a șomajului și stagnarea veniturilor și a salariilor. Cred că Uniunea Europeană se confruntă cu o provocare pe care o recunoaștem pentru că e chiar existențială. Eu mă lupt cu toate aceste uh, provocări și e important să o facem cu toții, pentru că altfel o vom apuca pe calea deschisă de Brexit și apoi de domnul Trump. Thank you. I'll give the floor. Mulțumesc. Persoana cu ochelari din sală are cuvântul. Universitatea Cambridge. Țin să mulțumesc Eurofound pentru analiza sa, în primul rând. Da, este un document de o calitate excelentă și diferența față de alte documente din domeniu este că, din punctul meu de vedere, uh, are un cadru foarte clar și care uh, este solid din punct de vedere teoretic, dar mai mult de atât uh, poate fi citit și înțeles și de nespecialiști și așadar oamenii pot să-și înțeleagă, oamenii obișnuiți își pot înțelege propria situație din, în ceea ce privește locul de muncă. Ori este un uh, punct foarte bun de plecare pentru a merge mai departe într-o îmbunătățire a condițiilor de muncă. De ce este important? Ei bine, pentru că ne deschide noi posibilități de a vedea cum putem influența politica ce fel de pârghie a schimbării putem fi? Domnul din Finlanda a spus că dorește ca țara sa să aibă cele mai bune calități uh, ale locurilor de muncă până în 2020 uh, sectorul industrial sau serviciile ar putea interveni mai degrabă în această perspectivă? acele sectoare care nu își uh, pot acoperi necesarul de forță de muncă, poate ar trebui să-și îmbunătățească condițiile de muncă. Sau angajatorii înșiși ar trebui să ia mai în serios uh, nu doar modul în care vorbesc la modul abstract despre calitatea muncii, ci uh, chiar să își forțeze mâna să vadă exact în ce situație se află din această perspectivă și să încerce astfel să atragă cei mai buni angajați. Dat fiind marea accesibilitate acestui raport, el poate fi folosit în conturarea politicilor, mai mult decât oricând în trecut. Mulțumesc. Și dumneavoastră doreați să puneți o întrebare. Mulțumesc, da. Este un raport extrem de interesant. Voi încerca să fiu cât mai succintă cu putință. Permiteți-mi să subliniez cât esențul întrebării. Domnul Vicentini și-a început uh, prezentarea spunând că există o deteriorare a mm, condițiilor de muncă la nivel european. Din ce am putut vedea eu din prezentări, din prezentarea doamnei uh, Baron Tirion, se vede că dacă comparăm 2015 cu 2010, deci în toiul crizei vom vedea că toți indicatorii sunt fie nuli, deci nu există schimbări între de 2010-2015, fie s-au înrăutățit în ceea ce privește intensitatea muncii, spre exemplu. Singurul indicator pozitiv este cel care vizează aptitudinile și discreția – de ce e interesant acest lucru? La pagina 7, la aptitudini și discreție, este vorba despre nivelul de formare cerut și primit de angajat. Ce, se în, ce sare în ochi este caracterul hetero, heterogen. Se vede dacă este prezent în diferitele categorii de locuri de muncă. Mă rog, plec de la premisa că da. Oricum, așa pare că condițiile de muncă s-au înrăutățit și chiar substanțial. Nu știu, ar fi foarte interesant, nu știu dacă este posibil, dar ar fi interesant să avem pentru a putea realmente evalua tendințele în ceea ce privește condițiile de muncă, ceea ce spuneați la, în al optulea di, di, diapozitiv. Care este cota angajaților independenți de astăzi care provin din rândul celor care cu 5 ani în urmă erau salariați, deci angajați. Deci cei care cu 6 ani, 5 ani în urmă erau salariați și acum sunt uh, lucrători independenți. Ideea e de a vedea uh, cum se fac tranzițiile în Europa. Președinta uh, roagă vorbitoarea să încheie cât mai repede. Mulțumesc! la dosarele politice, în ceea ce privește presiunea și slaba calitate, e vorba de o treime din lucrătorii europeni care se regăsesc aici. Să ne spuneți, vă rog, care a fost uh, evoluția de-a lungul timpului? Deci e foarte important aspectul longitudinal. Mulțumesc. Înainte de pauza de prânz, ultima întrebare. Cu siguranță veți mai avea posibilitatea să adresați întrebări uh, în cursul după amiezei. Mulțumesc. Vin din Danemarca, care, așa zis, e cea mai fericită țară, cel puțin din Europa dar eu am uh, lucrat pe chestiuni legate de sănătate și securitate în muncă. Sunt doctor de medicina muncii și știu că în Danemarca, în funcție de sector um, și de locul de muncă, situația este foarte diferită. Când ai de-a face cu calitatea condițiilor de muncă, este posibil ca aceste diferențe, discrepanțe să se stompeze sau chiar să dispară. Dacă vreți să vă îmbunătățiți activitatea, trebuie să știți că dacă lucrătorii sunt expuși la praf sau zgomot sau așa mai departe, sănătatea va avea de suferit. În construcții, ă, Manipularea de greutăți și condițiile meteo fac la fel ca situația să se înrăutățească. Și cred că aceste diferențe nu se percep atunci când vorbești despre calitatea vieții. Pentru că atunci când vorbim despre calitatea vieții, ar trebui să intre și aceste chestiuni, expunerea la diferiți uh, agenți, uh, uh, manipulări, expunerea la bacterii, spre exemplu, bacteriile din camioanele de transportat marfă. Cred că singura modalitate de a schimba situația este implicarea uh, serioasă a tuturor partenerilor sociali și dialogul dintre toți aceștia. Dacă ești angajator, ar trebui să te mândrești că mm, locurile de muncă pe care le oferi angajaților tăi sunt de calitate. Dacă vrei ca oamenii să stea mult la muncă, trebuie să iei în calcul și faptul că oamenii sunt diferiți. Unii sunt sănătoși, alții au boli cronice și, și acest lucru trebuie luat în seamă atunci când încerci să-ți... când te gândești la angajații tăi. Și apoi sunt diferențe între un uh, om sănătos la 60 de ani și unul bolnav la 60 de ani. Mulțumesc, intrăm în criză de timp, va trebui să luăm în curând pauza de prânz, dar dacă ar fi să Alegeți unul dintre elementele evocate până acum, pe marginea căruia ați vrea să comentați. V-aș acorda trei minute fiecăruia, începând cu domnul Servos și apoi trecând prin toți membrii panelului. Veți putea așadar să reveniți asupra unora dintre întrebări și în decursul după amiezei, precum am spus mai devreme. Domnul Servoz. Da, foarte pe scurt. În ceea ce privește aptitudinile, domnul Roland a vorbit foarte bine despre importanța formării profesionale și aptitudinilor de bază, chestiuni esențiale pe care trebuie să ne continuăm activitatea. Fac o paranteză, lansăm proiectul de mobilitate al ucenicilor. Am vrut să ne asigurăm că acest uh, proiect este de o cât mai mare amploare și asta în scurt timp. Deci nu vrem să rămână un proiect pilot, vrem să devină un real proiect. Am ascultat cu mare atenție intervenția colegilor de la Cambridge și Oxford uh, în uh, clasamentul uh, univers, uh, universităților mondiale se regă, mm, regăsesc pe primele 10 locuri doar două universități europene, Oxford și Cambridge. Or, problema este că acestea două, datorită Brexitului, nu vor mai fi considerate drept universități europene. Dacă vrei să ai cei mai buni ingineri cu putință, ai neapărat nevoie ca în universitățile europene să fie formați ingineri mai buni, ingineri care să răspundă nevoilor pieței muncii. Da, minunat. Domnul Vicentini are cuvântul. Aș avea două observații. Sunt într totul de acord cu cei care au spus că Uh, trebuie să ieșim puțin din uh, ideea mediei, pentru că media nu reprezintă realitatea ca atare. Uh, și eu consider că acest raport este unul foarte bun și foarte interesant, dar într-adevăr trebuie să vedem în funcție de categorii, de sectoare, locuri de muncă, condiții de muncă, să vedem care este cu adevărat realitatea, realitatea de teren. Dacă putem păstra legătura cu Eurofound pentru a înțelege tocmai ce se uh, află în spatele acestor cifre, cred că cu, toți, cu toții am putea folosi într-adevăr într-un mod foarte constructiv acest raport. În al doilea rând, sunt într totul convins că partenerii sociali sunt cei mai potriviți actori de pe piața muncii pentru a rezolva problemele. Uh, în permanență spunem că este nevoie de consolidarea legăturilor industriale între toți partenerii sociali și la toate nivelurile, de la nivelul european până la nivelul uh, de ramură. Uh, partenerii sociali au un rol crucial de jucat în rezolvarea problemelor. Evident, problemele sunt diferite în funcție de context, dar partenerii sociali sunt activi și prezenți în fiecare dintre aceste contexte. Mulțumesc. Doamna Hornam Draus are cuvântul. Mulțumesc. Sunt întru totul de acord cu ce a spus Luca. Trebuie să avem o abordare concretă. Și David Hogan a spus că mare parte dintre problemele relevate de raport trebuie tratate în mod diferențiat. Dar, în ceea ce privește pe partenerii sociali, ne confruntăm cu o provocare. Pentru că este din ce în ce mai greu să-i uh, mobilizăm. E și o problemă legată de generație tot se vorbește despre angajator, dar uh, de ce nu se vorbește despre implicarea angajaților? Problema este cu tinerii care vin uh, cu așteptări foarte mari, bine, caricaturez puțin, dar nu, nu se implică, nu au perspective pe termen lung. Trebuie să restabilim, um, să recreăm acțiunea colectivă și utilitatea acesteia. aș vrea să vă avertizez că e un subiect ce trebuie preluat și tratat foarte serios și la nivel european. Dacă pilonul social se va baza doar pe cuvinte goale, s-ar putea să se ajungă la niște așteptări ce nu pot fi nici de cum puse în practică. Și asta ar fi dezastruos Mm, nu trebuie să se creeze niște mm, cuvinte găunoase care să sune frumos, dar care să nu ducă absolut nicăieri. Deci noi ne dorim ca pilonul social să se întemeieze și să se transforme într-un instrument practic care să poată fi folosit de oameni la nivel local. Mulțumesc, domnul Roland. În concluzie, dar și ca reacția unor unor uh, intervenții din sală. Mie mi-ar plăcea nespus să chiar să intrăm într-o concurență între țări care să aibă cele mai bune condiții de muncă din Europa. Asta ar fi minunat pentru noi toți o astfel de concurență pozitivă. Venim, Uh, tendința s-a transformat de la o funcționare aplicată de sus în jos la o funcționare orizontală. Trebuie ca toată lumea să poată participa, iar implicarea trebuie organizată. Până la urmă este vorba despre democrație economică și socială. Modul în care este concepută, văzută aceasta în ziua de astăzi. Cu atât, cu cât rămânem mai aproape de realități, cu atât mai vom fi mai pragmatici și vom găsi soluțiile potrivite la problemele care se pun. Și iarăși trebuie să se lucreze la toate nivelurile, de la ramură până la sectorul interprofesional. Trebuie să fie formate cadrele care apoi să incite la această aplicare anumite tipuri de întreprinderi uh, aparte, e vorba despre IMM-uri, trebuie să aibă, să fie avute în vedere în mod special, dar abordarea să fie ancorată în realitate. Într-adevăr, partenerii sociali trebuie să-și asume răspunderea și să se implice, dar cred că și lumea politică, și aici mă uit către comisie, trebuie să se implice. Eu în Belgia am uh, trăit pe pielea mea o metodă guvernamentală de a-i uh, închide pe responsabilii sindicali și patronali, de a-i încuia într-o cameră și de a le spune iată, asta e problema, trebuie să picați de acord. Dacă nu cădeți de acord, o să luăm noi o hotărâre în locul vostru, dar care nu va fi uh, bună nici pentru unii, nici pentru ceilalți. Să știți că în Belgia a funcționat. Eu cred că această metodă ar putea uh, funcționa și în momentul de față. Mulțumesc, Pirinski. Una dintre întrebări uh, a fost uh, cum s-ar putea transforma acest raport în uh, practici palpabile. Cred că trebuie avute în seamă diferențele foarte importante, atât uh, între regiuni și state, cât și între sectoare și ramuri. este nevoie de politici și abordări diferite în funcție de uh, categorii. Aș reveni asupra comentariului domnului Servoz de mai devreme. Poți să uh, dezvolți aptitudini foarte bune în rândul oamenilor, să-i formezi dar ei apoi să părăsească țara și să se îndrepte către altă țară în care perspectivele de muncă sunt mai atrăgătoare. Într-adevăr, aici revenim la problema coeziunii, coeziunii economice și teritoriale și sociale. Vorbim și despre uh, atractivitatea, uh, reinjecția de atractivitate a sectoarelor industriale. Vorbim, S-a vorbit mai devreme despre Caterpillar. Da, aici avem un exemplu foarte bun în acest sens. Încă o dată, este nevoie de coeziune. Coeziune care să aducă la oaltă toate aceste diferite niveluri. Într-adevăr, implicarea partenerilor sociali este esențială. Da, nu știu care e răspunsul exact dacă tinerii uh, mai doresc să se înscrie în sindicate. Uh, întrebarea cred că ar trebui să fie dacă noi chiar creăm condițiile uh, necesare pentru aceasta, pentru că în multe cazuri vedem că Uh, asocierea lucrătorilor și sindicalizarea a pierdut din atractivitate în ultimii ani. Dar uh, rezultatele sunt uh, negative și vizibile. Mulțumesc, domnul Foden. Raportul uh, este uh, publicat pe site-ul nostru web și vă încurajez călduros să îl accesați. În ceea ce privește utilizarea acestui raport pentru influențarea ce se întâmplă de acum încolo, ei bine, date fiind și experiența cu Finlanda, da, poate ar trebui să facem așa un pic cunoscut, să fim un pic evangeliști în abordare, dacă îmi permiteți în uh, rețelele profesionale, în sindicate, în dialogul social. În ultimii ani uh, am avut uh, contacte cu rețeaua europeană a companiilor din domeniul inovării. Eu aș fi de-a dreptul încântat ca discuțiile cu Business Europe și Uh, sindicatele să fie mai aprofundate, venim cu plăcere dacă ne invitați, iar puteți găsi răspunsul la ei și vă invit să o faceți astăzi. Vă mulțumesc. Uh, cu siguranță vom putea obține răspunsuri și la întrebările la care încă nu s-a răspuns astăzi, în această dimineață. Vă invit acum să luăm masa de prânz aici, uh, la uh, Deci începe pauza de prânz acum, iar sesiunea de după amiază va începe la orele 14.30 în aceeași sală. Este o sesiune fascinantă de-a dreptul pentru că va avea ca subiect uh, combinarea vieții uh, profesionale cu cea private. în cea de-a doua sesiune. În uh, cea de-a treia sesiune va fi vorba despre crearea agendei europene pentru uh, viața în câmpul muncii și dovezile științifice în, acest, în această direcție. Așteptăm cu mare interes dezbaterile în această după-amiază, precum și noua sesiune de întrebări și răspunsuri. Sunteți invitați, deci, la masă, în afara sălii, și mulțumesc pentru colaborare până acum. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Uh,